Cominciamo, cominciamo i nostri lavori e li Începem lucrările din această după-amiază. Îl avem printre noi pe președintele Parlamentului European, domnul Buzek, căruia îi urez bun venit și îi mulțumesc pentru faptul că a venit aici. În mandatul anterior, timp de 5 ani, domnul Buzek a fost membru al acestei comisii, iar acum se întoarce în forul în care dumnealui a lucrat uh, timp de ani de zile. Avem o propunere europeană pentru energie. Un studiu făcut împreună cu președintele de lor este un proiect foarte interesant care ne-ar putea ajuta să avem o politică europeană mai integrată. Aveți cuvântul, domnule Buzec. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte like being home. Mă simt ca acasă. Aici, împreună cu dumneavoastră, membrii Comisiei ITRE, deoarece mi-am petrecut ultimii cinci ani din mandatul anterior în această comisie. Acum nu mai am cum să particip, deoarece nu mai am timp. Mai am un an și jumătate uh, de mandat ca președinte al Parlamentului, după care sper să mă întorc din nou printre dumneavoastră. Așa cum a spus cineva, acesta este, aceasta este comisia mea în care mă simt ca acasă. Și ar vrea să subliniez un lucru foarte important pentru viitorul Uniunii Europene. Și vreau să îmi exprim această idee, în primul rând, în fața dumneavoastră a Comisiei ITRE. În vorba de lansarea unei idei politice care nu are cum să se facă fără o explicație politică. Comunitatea noastră la nivel de energie trebuie să se îndrepte într-o anumită direcție, însă deocamdată nu s-a vorbit despre detaliile din spatele acestui proiect. De aceea sunt astăzi aici pentru a discuta cu dumneavoastră, pentru a vedea dacă dumneavoastră credeți că e o idee pozitivă, să văd care este părerea dumneavoastră. Deci țin să avem acest schimb de opinii. După cum știți, Tratatul pentru comunitatea oțelului și carbonului a expirat, deci nu mai există. Și de aceea, totuși, cred că ar trebui să ne întoarcem la o structură asemănătoare cu cea de acum 60 de ani în domeniul energiei, să avem o structură asemănătoare ca cea din domeniul cărbunelui și oțelului. Imaginația prin imagine, părinții fondatori, uh, străbunii noștri și-au, și-au imaginat o astfel de comunitate pentru cărbune și oțel. Ceea ce nu se mai întâmplase în trecut. După părerea mea, în momentul de față trebuie să avansăm în întreg domeniul energetic, petrol, gaz, cercetare și inovare. Încă mai avem o comunitate pentru uh, domeniul nuclear, pentru cercetarea în domeniul nuclear. Comunitate care ne ajută foarte mult pe noi toți. Comisia Europeană, după cum știți, face foarte multe în acest uh, domeniu. Comisarul Oettinger a spus că prima prioritate este implementarea legislației existente. Știm că cel de-al doilea pachet uh, energetic încă nu a fost pus în aplicare pe deplin, ca să nu mai vorbim și de cel de-al treilea pachet de energie. Deci avem foarte multe probleme legate de înțelegerea reciprocă dintre noi. Încă nu știm cum ar urma să fie configurat cel de-al treilea pachet. De asemenea, Comisia dorește să înainteze să prezinte un plan privind eficiența energetică, strategia energetică pentru 2020, proiecte privind uh, deșeurile nucleare, o serie întreagă de directive care acoperă foarte multe domenii sunt uh, în momentul de față pe masa negocierilor. Directiva privind uh, siguranța furnizărilor de gaz va fi votată de Parlament peste două luni, iar în Comisia ITRE votul a avut loc în urmă cu câteva luni. Încă o dată aș vrea să spun că în Uniunea Europeană avem resurse de energie limitate și concurența din partea altor uh, țări e din ce în ce mai acerbă, iar pe viitor resursele vor fi din ce în ce mai rare. În al doilea rând, în momentul de față, în prezent, avem nevoie de niște adevărați campioni europeni și nu neapărat de campioni naționali, deoarece cu siguranță aceștia nu sunt suficient de puternici pentru a face față situației la nivel internațional. Dacă e să ne comparăm, de exemplu, cu China, India și Brazilia, țări aflate în uh, creștere, campionii noștri naționali ar putea întâmpina foarte multe dificultăți pe care noi trebuie să le depășim. Avem de asemenea probleme legate de uh, situația energiei în afara Uniunii Europene. Cetățenii nu înțeleg uh, um, ce se întâmplă cu geopolitica, însă își dau seama când robinetul de gaz uh, este închis și suferă de frig. Și, bineînțeles, uh, trebuie să ne consolidăm cooperarea, să diversificăm și pe viitor sursele de energie, energiile regenerabile, Energia nucleară este foarte importantă, cea solară, eoliană, combustibili curați, eficiența energetică, menținerea energiei, reducerea emisiilor uh, legate de folosirea combustibilor fosili. Toate aceste măsuri sunt necesare și pentru toate aceste lucruri e nevoie de cercetare. și, din păcate, avem prea puține fonduri comune pentru cercetare și inovare. Probabil vom avea nevoie de niște fonduri comune mult mai mari pentru a elabora tehnologii comune pentru a elabora toate acestea. Un alt element foarte important, inter conectarea la nivel energetic. Ne punem întrebarea cum putem începe toate acestea din punct de vedere practic. O consolidare sporită în ceea ce privește rețelele de energie, interconectarea, după cum spuneam, un fond comun de energie pentru finanțarea noilor tehnologii, un plan strategic care există, însă care nu are finanțare. Înființarea, de asemenea, unor grupuri de achiziționare a gazului ar putea fi uh, importantă. Ar putea fi importantă. Asta înseamnă să avem niște obiective comune de achiziționare. De asemenea, un astfel de fond ar fi, o astfel de abordare ar fi mult mai bună decât uh, abordarea actuală care se face la nivel bilateral de către cele 27 de țări membre și ne putem baza pe legislația existentă și putem uh, negocia contracte de furnizare cu furnizorii externi împreună. Să vedem de asemenea cum repartizăm uh, gazul și petrolul furnizat între membrii, care sunt structurile de stocare, care sunt uh, rezervele noastre, stocurile noastre. Bineînțeles, am putea întâmpina anumite greutăți de natură juridică, însă acestea nu sunt foarte importante dacă ne dăm seama că acum avem tratatul de la Lisabona în care se stipulează așa numita solidaritate în domeniul energiei. Deci energiei îi se acordă un loc special în tratatul de la Lisabona. Și ar trebui de asemenea să ne dăm seama că, indiferent uh, de soluția la care ajungem, această comunitate energetică europeană trebuie să aibă o clauză de opt-in și să le permită tuturor statelor să se alăture atunci când sunt pregătite. Poate că ar fi mai bine să începem cu un grup mai redus de state membre. Deci ar fi bine, mult mai bine să începem uh, cu toții cei 27 dar dacă nu e posibil, e bine să începem și cu un număr mai restrâns de țări. Cel puțin 9 state membre. Ar fi o soluție la care ar trebui să ne gândim. Și după părerea mea, principalele trei avantaje care ar decurge de pe urma unei astfel de abordări ar fi economie de fiscală Am fost în China recent și am văzut ce înseamnă acolo economie de scală și cred că am putea avea același lucru aici în Uniunea Europeană. Am putea avea și noi o economie de scală dacă suntem uniți în ceea ce privește energia uh, pentru cei 500 de milioane de locuitori care împreună alcătuiesc economia cea mai puternică din lume. Deci, practic, suntem mai buni decât chinezii. În al doilea rând, la nivel intern, statele membre ar putea investi în uh, infrastructura de rețele. Am crea însă, de asemenea, și o siguranță juridică de care au uh, mare nevoie companiile din domeniul energetic pe termen lung. Am avea o piață mare și le-am oferit acestor companii stimulente pentru a investi pe termen lung. Și ca urmare s-ar debloca și fonduri pentru cercetare și dezvoltare la nivel european. Asta pentru a fi competitiv la nivel internațional. Tehnologiile ecologice, energia regenerabilă, eficiența, păstrarea energiei, energia nucleară. Și cel de-al treilea avantaj, din punct de vedere extern, economiile de scală ne ar oferi uh, puteri deosebite ca bloc comercial. Ne-ar permite să negociem achiziții comune de petrol și de gaz, s-ar reduce prețurile globale la energie, la petrol, ar fi, prin urmare, un mare beneficiu pentru economie. Câteva comentarii acum în legătură cu relațiile dintre Uniunea Europeană și China. Eventual aș putea interveni pe această temă la sfârșitul discuției, deoarece nu aș vrea să uh, amestec subiectele tratate, vorbeam despre comunitatea energetică, să e important să vedem care sunt uh, legăturile pe care le avem cu China și cu Statele Unite ale Americii, țară pe care am vizitat-o și cu care am discutat uh, modul în care ar trebui să abordăm aceste probleme comune. Problema climatică, 80% din problemele de climă sunt probleme legate de energie. O știm, foarte, știm asta foarte bine. Clima și energia sunt strâns legate. Trebuie să vedem cum putem uh, colabora cu omologii noștri la acest nivel. Și aș putea să mă refer la asta dacă doriți și dumneavoastră. Însă revin la subiectul cel mai important, comunitatea Europeană Energetică. Ce idei aveți și dumneavoastră? Cum putem aborda toate acestea pe viitor? Vă mulțumesc! Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această prezentare a proiectului. Avem acum timp la dispoziție pentru un schimb de opinii. Mai multe persoane s-au înscris deja deci de aceea vă rog, dragi colegi, să fiți uh, totuși uh, succinți, deoarece multe persoane iau cuvântul. Domnul Enciu. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim și domnului președinte Buzec pentru uh, vizita care o face aici pentru expunerea dânsului. Trebuie să mărturisesc că este a doua oară când uh, ascult aceste idei ale dânsului. Prima oară s-a întâmplat la Strasburg, când a fost de față și domnul Jacques Delors. Aș dori să spun că sunt multe de semne de întrebare care se ridică relativ la această chestiune. Și în primul rând se pune întrebarea, vor fi statele membre ale Europei, statele membre în stare să înțeleagă că numai pentru o solidaritate adevărată în acest domeniu vom putea rezolva această necesitate primordială a societății din ziua de azi și de mâine, și anume energia? Eu am uh, anumite rezerve în această privință, atâta timp cât uh, interesele financiare în această afacere, pot să o numesc așa, vor fi primordiale. Nu trebuie însă să ne potignim în acest lucru, ci din contră trebuie să abordăm problema și a natură încât interesul cetățeanului să fie cel care primează în final. Cum se va rezolva problema marilor companii private energetice? Vor înțelege și ele termenul de solidaritate? sau se vor solidariza între ele în detrimentul cetățenilor. Noi, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor, trebuie să veghem la bunăstarea societății, iar în contextul actual al crizei economice și sociale trebuie să construim instrumente în beneficiul societății. O altă întrebare pe care ne-o punem adesea este cum vor fi protejați cetățenii europeni, consumatori, în eventualitatea apariției pieței comune a energiei și deci a unui preț comun european indiferent de nivelul de trai din fiecare stat membru. În fiecare stat membru funcționează un sistem de protecție socială pentru cetățenii cu venituri reduse. Va mai fi posibil acest lucru la nivel european? Ideea este generoasă a unei piețe comune și de principiu este singura care poate să facă Uniunea Europeană să devină independentă energetic în viitor. Prin investiții masive comune în cercetare și aplicarea noilor tehnologii alternative. Trebuie să fim însă realiști și să conștientizăm că atât timp cât suntem dependenți de importuri masive, anumite state membre, favorizate din punct de vedere energetic, vor trebui mai mult ca niciodată să dea dovadă de solidaritate și să renunțe la subsidiaritate. Vă mulțumesc! interpreta presidente. Foarte multe persoane au cerut să iau cuvântul, domnule președinte, deci dacă sunteți de acord, cinci întrebări după care continuăm. Chiar și mai multe întrebări ar fi bine, spune domnul Buzec. Domnul Balcitis. Ačiū, gerima pirmininkė, gerimas prezidentė. Doamnă președinte, domnule președinte al Parlamentului European, Astăzi nu se mai îndoiește nimeni de faptul că politica energetică a Uniunii Europene ar trebui să fie mai puternic coordonată. Avem nevoie de reguli comune care să fie valabile și obligatorii pentru fiecare stat membru în parte. Avem uh, dorințe pozitive, ne dorim cu toții o poziție comună în negocierile cu partenerii externi, ar trebui să fim capabili să cumpărăm într-o manieră coordonată energia și resursele de care avem nevoie. Există o serie de alte bune obiective, dorințe pozitive, însă, cu toate acestea, astăzi am o serie de îndoieli. îndoieli legate de faptul că în prima etapă a demarării acestui proiect al Comunității Europene a Energiei sunt incluse doar nouă state, restul statele, statelor având dreptul să se să se alăture acestei comunități abia atunci când doresc. Din nou avem o dovadă de lipsă de solidaritate. Uh, și mă tem că din nou generăm, generăm acea Europa a celor două viteze și în continuare promovăm un anumit club de excelență. Prin urmare, nu toate statele membre au exact aceleași oportunități și, prin urmare, nu putem vorbi despre o solidaritate la nivel european. statele mai pu- puțin uh, dezvoltate din punct de vedere economic, spre exemplu statele baltice, vor avea de suferit pentru că nu vor avea resursele financiare necesare pentru a se alătura comunității europene a energiei. Tocmai de aceea consider că avem nevoie de răspunsuri cât se poate declare cu privire la structura pe care această comunitate o va avea. Și această Europa trebuie să se bazeze pe solidaritate. Vă mulțumesc, domnul Rubic urmează. Vă mulțumesc, uh, îi mulțumesc domnului Busec pentru că a conștientizat faptul că în momentul de față Uniunea Europeană trebuie să dezvolte o independență în domeniul politicii energetice și, de asemenea, trebuie să-și, să, -și, asume rolul de lider în domeniul la nivel internațional. De fiecare dată când vorbim despre acorduri, vorbim și despre finanțarea acestor acorduri. Și consider că un punct important uh, acela de a include ca bază de finanțare și uh, punctele pe care le obținem prin sistemul de licitație a emisiilor de dioxid de carbon. Aceste, aceste fonduri vin în special din uh, domeniul uh, industrial care folosește combustibilul fosil și tocmai de aceea, prin utilizarea în acest scop al fondurilor respective, am putea să schimbăm și Uh, viziunea, fața industriilor care folosesc combustibilii fosili. De asemenea, avem nevoie de rețele uh, și cadre europene. Aceste uh, rețele și proiectele demarate pentru organizarea lor trebuie să fie stabilite la nivel uh, european, astfel încât durata de, de, de viață a acestora să fie cât mai lungă. În Euratom uh, uh, se stabilea o bună, o bună politică pe care trebuie să o replicăm acum. Avem nevoie de un al doilea nivel, un al doilea uh, pil- pilon în care să spunem că toate companiile, toate companiile uh, producătoare de energie sunt uh, tratate egal. Așadar, avem nevoie de folosirea unor uh, fonduri uh, obținute în urma în urma licitațiilor și uh, aceste fonduri trebuie să fie folosite pentru a sprijini companiile uh, producătoare de energie. În rest, vă mulțumesc pentru prezența în fața Comisiei. Vă mulțumesc, urmează doamna Grostet. Vă mulțumesc, uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ați venit în fața noastră pentru a pune în discuție acest subiect foarte important. Văd că există două probleme cu care se confruntă Europa. Regularizarea piețelor și, de asemenea, achiziționarea uh, resurselor. Aceste, acest proiect al comunității europene a energiei trebuie să țină cont de faptul că prețurile la energie cresc permanent, consumatorii, atât uh, cei uh, individuali cât și industria, ar putea să nu sprijine ideea unei comunități europene a energiei, uh, pornind de la faptul că prețurile cresc permanent sau cel mult uh, fluctuează. Și mai apoi mai avem și mixul energetic. Cum le putem explica cetățenilor europeni uh, cum arată diferențele existente între diferitele state membre. Există state care pun accent pe energia atomică, de asemenea altele care pun uh, Uh, accent pe hidrocentrale, etc. Și, uh, prin urmare, cum uh, putem să, să le arătăm că avem nevoie de de o conștientizare a diferențelor acestora existente și, de asemenea, cum arată in, in, agențiile internaționale uh, și uh, competențele diferite ale acestora. Uh, cine vor fi membrii noilor uh, agenții care cu siguranță trebuie să fie înființate? Toate aceste răspunsuri se lasă în continuare așteptate. Însă, cu siguranță, domnule președinte, vă sprijin din tot sufletul în această această dorință a dumneavoastră. Urmează doamna Cavallo. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, această inițiativă a dumneavoastră este una foarte importantă. Uniunea Europeană are deja pachetul pentru energie și climă. Pe vremea aceea, energia nu era trecută în tratat, însă cu toate acestea am reușit să avem o strategie care s-a bucurat de asentimentul tuturor statelor membre. Vă întreb în ce măsură strategia deja și legislația deja existente vor fi incluse în această inițiativă privind comunitatea europeană a energiei. În al doilea rând, ați putea să ne spuneți care ar fi avantajele implicării doar a unui număr redus de state membre în această comunitate? Spuneați uh, că celelalte state se pot alătura comunității în momentul în care vor fi pregătite. Ce înțelegeți prin acest lucru? Trebuie să uh, ținem cont de faptul că toate statele au uh, aderat la pachetul energie-climă. În al doilea rând, uh, Ați discutat cu privire, deja cu privire la bazele legislative ale acestei inițiative? Și încă două aspecte pozitive. Finanțarea, în cazul în care acest, uh, acest proiect va ajuta statele membre să obțină mai multe fonduri pentru infrastructurile care trebuie să fie reînnoite sau construite, atunci uh, inițiativa nu poate fi decât salutată. Și în al doilea rând, un aspect foarte important puneți uh, accent în uh, dezbaterea dumneavoastră și asupra competitivității industriei europene, pentru că există o relație aici foarte importantă între energie și competitivitatea, uh, competitivitatea industriei. Ar fi foarte important de inclus în strategie și aceasta, acest aspect. Prima întrebare era următoarea. Cum vor fi incluse strategiile deja existente în strategia, în inițiativa dumneavoastră? Avem deja o serie de comunicări, directive, obiective, etc. Avem un pachet, practic, pentru uh, energie și schimbări climatice. Vă mulțumesc! Prima serie, questo primo bloc. colegul Chateau, ultimul la acest, uh, această rundă de întrebări. Vă rog. Prezident, uh, monsieur... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, este o onoare pentru noi să vă avem în mijlocul nostru. Și pentru că este un lucru uh, neobișnuit, vreau să știu, spre informarea mea, în ce funcție vă aflați aici în mijlocul nostru? Sunteți în funcție de președinte al Parlamentului European sau sunteți aici ca uh, membru al Consiliului de Administrație al uh, acestei uh, Uniuni Europene, Asociației Europene vorbe, mă refer la Comunitatea Europeană a Energiei. Vreau să subliniez încă o dată cât de important este să uh, poți uh, strânge mijloacele necesare pentru cercetare și inovare. Și știți uh, cu siguranță că în prezent mijloacele financiare publice sunt extrem de limitate. Dumneavoastră spuneți că uh, trebuie susținute to- tot felul de, tipuri de energie, inclusiv uh, energiile din resurse fosile, uh, energia atomonucleară, energie din resurse regenerabile, numai că atunci când resursele sunt limitate, trebuie să stabilești niște priorități. La Mai târziu vom vorbi despre contribuția europeană, care crește de la 2,5 la 5,9, 5,3, mă scuzați. Și mă refer doar la costurile de producție. Dacă cererea venită din partea Consiliului Terte avea peste un miliard de euro pentru 2012-2013, va fi dublu față de suma pentru energiile regenerabile. Deci mă întreb, cu acest proiect dumneavoastră transmiteți ideea că nu mai trebuie să investim masiv în acest tip de energie și că ar trebui să economisim energie, să ne îndreptăm către energia viitorului și anume cea regenerabilă. Vă mulțumesc! Eu dau la parola al președinte pentru această răspunsă. Dau uh, cuvântul președintelui pentru a răspunde la această primă rundă de întrebări. Și Celor care nu erau aici vreau să le spun că țin să-i mulțumesc domnului Buzek pentru faptul că a venit să ne facă această prezentare nouă Comisiei uh, I3. mulțumesc domnului Buzek și dau cuvântul. Uh, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru comentariile făcute. Bineînțeles, nu pot să răspund la toate întrebările acum. Așa cum spuneam la începutul, la începutul uh, ședinței, suntem la începutul discuțiilor. Și există o asemănare cu ce s-a întâmplat acum 50 de ani cu piața comună. Gândiți-vă ce s-a întâmplat în anii 80 și în anii 90. Am schimbat atunci, practic, uh, complet abordare pe care o aveam asupra pieței unice comunitare. Era în timpul Comisiei de lor când am început uh, această perioadă de schimbare. E clar că există asemănări cu perioada respectivă și există câteva uh, întrebări concrete la care aș prefera să, vă, să răspund separat, pentru a vă da un răspuns cât mai precis. Acum aș vrea să mă refer la lucrurile cele mai importante. Chestiunile economice și nevoile și așteptările cetățenilor, așa cum a spus domnul Enciu. Într-adevăr, e o economie de scală. Suntem conștienți de faptul că putem face și mai multe și că putem reduce costurile în loc să avem niște costuri mai ridicate. Deci, din acest punct de vedere, răspunsul ar trebui să fie următorul. Ne așteptăm la niște rezultate mai degrabă pozitive. Dacă e să ne gândim la consumatorii noștri, care nu se bucură de o siguranță a furnizărilor, cel puțin în anumite state membre, atunci ne dăm seama cât de important este să ne îndreptăm în această direcție. Deci răspunsul este o piață internă funcțională poate să fie soluția și răspunsul la întrebările dumneavoastră. Deoarece am avut multe probleme de implementare la pachetul uh, de energie 2 și 3. Niște rețele inteligente integrate, de asemenea, ne-ar putea ajuta. În ceea ce privește prețurile, doamna Grostet a pus o întrebare în legătură cu prețurile. Nu înseamnă că prețurile vor rămâne aceleași. Deoarece chiar și acum avem o piață comună, însă prețurile sunt diferite uh, pentru diferitele bunuri, însă e posibil să abordăm toate problemele din domeniul energetic la oaltă. Pentru mine, chestiunea cea mai importantă este să avem niște fonduri comune pentru tehnologie, deoarece și prețurile depind foarte mult de tehnologie. Dacă am putea dezvolta și implementa și mai mult energia nucleară, cel puțin în anumite țări care se confruntă cu aceeași problemă, atunci ar fi mai ieftin. În alte situații putem dezvolta energia eoliană sau cea solară. asemenea, trebuie să avem un schimb de experiență în domeniul energetic și trebuie să cheltuim bani împreună pentru cercetare, dezvoltare și inovare. E un următor pas Institutul European de Inovare și Tehnologie trebuie sprijinit. De asemenea, avem un proiect pentru cercetare și dezvoltare pe care îl vom pregăti într-o perioadă de 3 ani, pe o perioadă de 3 ani, deci vom începe în următorii ani și vă asigur că vom putea cheltui banii mult mai eficient dacă o luăm pe această cale. În ceea ce privește întrebările puse de domnul Balcitis, poziția la negocierile comune. Ați spus că aveți uh, îndoieli în legătură cu faptul că am putea avea un grup de doar 9 țări care să participe la început. Nici eu nu cred că ar fi o soluție bună, însă eu v-am spus că un uh, grup de 9 țări este o condiție minimă, un acord între 9 țări. Însă e clar că nu e o soluție bună, nici din punctul meu de vedere ar trebui să facem tot posibilul pentru a ne pregăti cu toții pentru anumite soluții. Și vă voi spune imediat ce înseamnă aceasta din punctul de vedere al opțiunilor juridice. Avem cel puțin patru opțiuni. Bineînțeles, putem uh, modifica tratatul de la Lisabona, însă să modifici tratatul de la Lisabona e foarte greu. Nici măcar nu ne putem închipui cât de greu ar fi. Deci probabil ar trebui să renunțăm din start la această soluție. O a doua soluție. O cooperare consolidată. Calea cea mai bună, conform tratatului de la Lisabona, ar fi ca toate statele membre să intre în acest proces de cooperare consolidată și să înființăm o comunitate europeană a energiei cu sprijin politic masiv în spate. Deci cel puțin 9 țări ar trebui să înceapă acest proces, însă nu e o soluție neapărat uh, oportună. Ar fi mai bine să avem 27 de țări. Deci asta în legătură cu cooperarea consolidată. Pe baza, în baza tratatului de la Lisabona, am putea avea o cooperare în domeniul energiei, un nou fel de cooperare. Și, bineînțeles, e necesar ca juriștii să evalueze această posibilitate care există și e conferită de tratatul de la Lisabona. Am putea de asemenea să avem aranjamente ad hoc pe perioade mai scurte, nu pe termen lung eventual în doar în anumite domenii doar. Să vedem în ce uh, sectoare vrem să ne implicăm. Deci ar fi și asta o soluție, să avem o abordare uh, în funcție de anumite domenii doar, deci nu uh, globală. Dragi colegi, eu vă voi uh, transmite de asemenea răspunsuri în scris, deoarece tocmai am început o discuție foarte serioasă pe această temă. Aș vrea să mă adresez acum domnului Rubic, care a vorbit despre utilizarea și producția de energie uh, fosilă. Pentru țara dumneavoastră știu că e un subiect care nu creează multe probleme, deoarece nu aveți uh, energie fosilă. Însă există alte țări care au probleme legate de combustibilii fosili și asta din cauza schimbării climatice. Într-adevăr, trebuie să aveți în vedere toate opțiunile dintr-o perspectivă comunitară. Să vedem de asemenea că Euroatomul este un exemplu bun de astfel de cooperare în domeniul cercetării mai ales. Întrebarea adresată de doamna Grosted acum. A spus că resursele sunt o problemă, iar reglementarea pieței o a doua problemă. Aveți dreptate. reglementarea pieței. La, despre asta e, nevo- e vorba în cel de-al doilea și cel de-al treilea pachet energetic. Pentru asta e nevoie de sprijin politic, deoarece statele membre, împreună cu Comisia și Parlamentul, trebuie să hotărască dacă vom merge mai departe. Vom avea o reglementare a pieței, vom avea o piață comună sau nu pentru a înlesni accesul la energie, poate printr-o scădere a prețurilor, după părerea mea, deoarece, așa cum spuneam, am avea un efect de scală. Dumneavoastră m-ați întrebat cum putem să le explicăm statelor membre că merită să ne îndreptăm în această direcție. Avem trei posibilități principale. Dacă consolidăm cooperarea în ceea ce privește rețelele energetice, deoarece niște rețele mai bune sunt uh, un element pozitiv, să avem un fond comun pentru energie. Cu toate cu toții am avea de câștigat, toate statele membre ar avea de câștigat și, de asemenea, e vorba și de achiziționarea de petrol și de gaz. E poate chestiunea cea mai problematică pentru noi toți. Nu știu dacă suntem gata să facem așa ceva, deoarece în momentul de față discutăm problemele separat. Poate că ar fi mai bine să putem discuta toate problemele pe care le avem cu vecinii noștri, cu furnizorii noștri. Noi, calitate de bloc comun de Uniunea Europeană, ar fi un progres într-adevăr demn de consemnat, însă nu cred că avem deocamdată așa ceva. Doamna Carvalho i-a pus de asemenea o întrebare legătură cu strategia actuală și cu tot ceea ce elaborăm acum. Asta se face, asta se poate face în acord cu politica comună de energie. De asemenea, știu că anumite state s-au implicat deja în această inițiativă. Aș prefera ca toate statele membre să se implice. În ceea ce vrește temeiul juridic, spuneam că există patru posibilități. Prima este exclusă, după cum vă spuneam. Nu avem cum să modificăm tratatul de la Lisabona. Însă celelalte trei opțiuni sunt poate posibile și poate că ar trebui să recurgem la una dintre ele. Finanțarea acum. finanțarea infrastructurii și a cercetării. Putem finanța aceste domenii mult mai ușor dacă o facem împreună. Ceea ce vrește acum competitivitatea industriei. La nivel mondial, doar ce vorbim de competitivitate la nivel internațional, nu în interiorul Uniunii Europene, ar fi foarte important să cooperăm la nivel intern pentru a fi mai competitivi uh, la nivel internațional. Cred că acestea au fost cele cinci întrebări pe care le-a spus și o ultimă întrebare în legătură cu prioritățile. Va depinde de alegerea pe care o vom face. Încă nu s-a hotărât nimic. Eu am uh, menționat doar câteva propuneri. Bineînțeles, uh, Există anumite propuneri eh, pe placul tuturor statelor membre, energia regenerabilă, de exemplu. Știm că există elemente importante pentru statele membre, pentru toate statele membre. Ceea ce privește, de exemplu, noile tehnologii, stocarea și captarea carbonului. Avem 12 instalații specifice care urmează să fie finanțate parțial de către Uniunea Europeană, deci deja am început uh, în anumite, am început să cooperăm foarte strâns în anumite domenii. Însă nu putem face chiar orice. Și de aceea e nevoie de un mare sprijin politic pentru toate aceste acțiuni comune în domeniul energiei. Dacă am avea un sprijin politic, am putea pregăti soluțiile pentru piața europeană și pentru cetățenii europeni, deoarece cred că uh, la urma urmei ei ar avea de câștigat. Și mă gândesc la prețuri și la siguranța aprovizionării și, bineînțeles, la protecția mediului înconjurător. Din acest punct de vedere, lucrurile cred că ar sta mult mai bine. Cred că v-am răspuns la întrebări, însă, dragi colegi, mă voi gândi pe îndelete la întrebările pe care le-ați uh, adresat și vă voi transmite răspunsurile în scris, deoarece acum avem o discuție care tocmai a început. Să trecem la următoarea rundă de întrebări. Mai avem încă nouă persoane care au cerut să ia cuvântul, deci, dragi colegi, vă rog să fiți foarte succinți. Domnul Turmes. Uh, President Buzek, we... Domnule președinte Buzek, cu tot respectul, eh, este extrem de derutant ce ne spuneți. În primul rând, nu, înțelegi, nu înțeleg cu ce mandat luați eh, cuvântul ca membru al Notre Europe sau, sau în calitate de președinte al eh, Parlamentului, cine v-a mandatat să vă asumați această inițiativă? Vă rog să ne lămuriți. În al doilea rând, am participat la elaborarea legislației privind uh, piața internă, eficiența energetică, energiile regenerabile, uh, gaze naturale. Practic, avem o serie de elemente legislative și de posibilități și dacă chiar vrem să uh, creștem eficiența energetică, atunci avem suficiente instrumente. Da? Tot ce este uh, legat de energii regenerabile este de regăsit în tratat. Suntem uh, în curs de finalizare a uh, documentului privind siguranța aprovizionării cu gaze și sunt și alte astfel de elemente de referință, așa că înainte să lansăm o altă mare idee europeană, cred că este important să vedem ce anume se regăsește din aceste idei uh, mărețe și în tratat și în instrumente care nu trebuie decât să le punem în aplicare. Poate ar fi interesant și pentru aceia dintre dumneavoastră care n-au citit raportul original care stă la baza acestei uh, dezbateri, să-l, să-l mai revedeți. Și mă surprinde, domnule președinte Buse, că uh, Eh, ne dați, eh, eh, faceți afirmații care nu se regăsesc deloc și nu au niciun temei în acest raport inițiator. Haideți să fim preciși și să fim organizați, să ne, să ne organizăm strate, în mod strategic, pentru că altfel o să ne dăm cu dreptul în stângul. Grazie, eh, Angela Libre. Mulțumesc. Doamna Nibler, Nibler, mulțumesc, uh, doamnă președinte. Domnule președinte al Parlamentului, uh, mă bucur că ați venit aici în fața noastră să ne prezentați uh, ideile dumneavoastră și cred că este bine să, să auzim din când în când și, o, de o, și de o inițiativă lansată, să zicem, de sus. Ne bucurăm că sunteți deschis pentru o convorbire, o discuție cu, cu noi Eh, cred că inițiativa dumneavoastră nu face decât să confere mai multă putere și vigoare Parlamentului European. Știu că aveți prea puțin timp la dispoziție. Eh, vreau, am, am o rugăminte pe care v-aș adresa aici, pot să vă fac și în scris. Eh, m am mirat m-am mirat că ați vorbit de, de susținerea, de, fond, de crearea unor comunități de achiziție pentru petrol, pentru alte surse de energie. Mă întreb și vă întreb cum, cum credeți că se va face acest lucru? Eu cred că industria uh, reușește foarte bine, chiar și dincolo de frontierele de stat, să se organizeze uh, în mod corespunzător. Uh, deci, nu știu, cred că Cred că crearea unui mare conglomerat de achiziții privește în mod direct și nemijlocit și exclusiv pe aceia care și fac acele achiziții. Deci nu cred că trebuie să le oferim noi eh, celor din eh, actorilor de pe piață și din industrie un alt eh, cadru de reglementare uh, și nu cred că trebuie să intervenim uh, cu noi reglementări ca, un, uh, ca, ca o agenție de reglementare în uh, această piață. Poate vreți să precizați poziția dumneavoastră, domnule președinte. Mulțumesc. Merci, Domnul Odi. Domnule președinte, mă bucur să vă văd astăzi aici. Să vă văd implicându-vă în politică. Nu spun că vă plictisiți în calitate de președinte al Parlamentului, însă vă văd fericit și mă bucur pentru dumneavoastră. Sunt de acord cu obiectivele pe care le-ați prezentat, însă să... ar vrea să vă atrag atenția totuși asupra termenului comunitate. Ați vorbit despre comunitatea de cărbune și oțel, în loc de arme să facem altceva după care am creat Comunitatea Economică Europeană și am tre- a trecut mult timp până când am folosit termenul Uniune Europeană în loc de Comunitate Europeană. Deci, din punct de vedere al personalității juridice, deci mă întreb dacă am creat din nou acest uh, termen de comunitate, nu ar apărea probleme. Chiar și cetățenii s-ar simți practic derutați și pierduți. Deci, între nivelul de acțiune comunitară, intercomunitară, Banca Europeană de Investiții, unde statele membre sunt acționari, dar noi nu, cooperarea consolidată. Deci nu mai știm cine are frâiele Uniunii Europene, ce anume e comunitar și ce nu e comunitar. Prin urmare, îmi pun întrebări în legătură cu acest termen de comunitate. Tratatul de la Lisabona permite anumite lucruri. Să ce se întâmplă, de exemplu, dacă un stat membru este din Uniunea Europeană, însă rămâne în comunitatea dumneavoastră. Deci acest termen, comunitate, mă deranjează și vreau să știu ce nivel uh, de sprijin politic aveți pentru această inițiativă importantă, deoarece șefii de stat și de guvern sunt cei care vă urmează, nu? Vă mulțumesc, care cuvântul doamna Podimata, vicepreședinta comisiei noastre. Este πολύ κυρία Πρόεδρε. Vă mulțumesc mult, uh, doamnă președinte. Dacă îmi permiteți, um, aș dori să vă prezint o, un punct de vedere ceva mai optimist. Uh, în condițiile de criză prin care trecem noi, cred că avem nevoie de mai multă Europa și nu de mai puțină Europa. În acest sens, cu toții trebuie să cooperăm unii cu alții. Trebuie să ne alăturăm proiectelor care ne aduc mai aproape unii de, pe unii de alții și nu să, ne, să subscriem la proiectele care ne dezbine. De aceea trebuie să avem tot interesul să cooptăm toți membrii Uniunii Europene în jurul acestei inițiative vrem să ne angajăm pe această cale pentru a evita uh, crearea unor noi linii de demarcație care separă națiunile unele de altele, care creează uh, diferite clase, diferite viteze de dezvoltare. Pentru a avea succes, avem nevoie de o rețea modernă Uh, energetică sau un conglomerat de rețele energetice moderne care să reușească să uh, contribuie, să-și aducă contribuția la realizarea dezideratelor din strategia UE 2020. Ceea ce lipsește în prezentarea de până acum este, în situația uh, prezentă, îmi cer scuze, este o abordare integrată, unică. Sigur că uh, sunt uh, uh, promovate diferite principii ca pilone a unei dezvoltări a rețelelor existente, dar ceea ce lipsește este elementul liant între acestea. Rețelele inteligente, smart networks, cum sunt ele menționate în strategia UE 2020, trebuie încă să se nască. Sigur, pentru, aceasta, pentru crearea acestor rețele este nevoie și de uh, mai multe fonduri pentru finanțarea proiectelor în sectorul energetic. Întrebarea este dacă această strategie de care cu siguranță avem nevoie poate fi materializată prin fonduri europene comune și ar putea acest nou conglomerat să coordoneze toate eforturile într-o manieră cât se poate de concertată? Mulțumesc! Uh, Brita Thompson. Doamnă președinte, domnule președinte Buzek, la începutul prezentării dumneavoastră ați vorbit de nevoia de amendare, uh, de actualizare a legislației uh, prezente, în special a directivei privind piața internă. Acest lucru însă este valabil și pentru alte domenii. Și ne arată faptul că mai e cale lungă de parcurs până ce vom ajunge într-adevăr să avem o comunitate energetică comună a tuturor. Așa am văzut-o și în cazul directivei privind energiile regenerabile. Uh, la COP15, Barroso a spus că noi ar trebui să devenim lideri mondiali dar, de fapt, ă, statele membre, fiecare mergeau de capul lor în direcții diferite. Și atunci, la G77, Stanislav Lumumba ă, din Sudan a arătat foarte clar că Uniunea Europeană nu a fost ă, sudată, nu a fost unită. În vizita mea la Kazahstan am aflat că Kazahstanul are relații bilaterale cu statele membre promovând instrumente de acest tip în, în relațiile sale cu statele membre ale UE. Și mă gândesc și vă întreb cum putem să convingem statele membre să creeze un cadru uh, de referință comun pentru uh, achiziția de diferite forme de energie de la Rusia, de la, mm, din partea altor uh, țări. Asta în condițiile în care sunt deja multe state membre ale Uniunii care au deja relații bilaterale Uh, în ce privește aceste achiziții. Deci trebuie să avem acțiuni comune atunci când vorbim de acțiuni care au o implicație uh, externă, o componentă externă. Uh, ați amintit în comentariile dumneavoastră China. Noi suntem competitori ai Chinei pe vremuri Franța controla producția de uraniu, acum uh, nu mai este Fran- Franța singură. China vine puternic din urmă și vreau să știu care este comentariul noastră în legătură cu această schimbare de uh, situație. Apoi vă rog să ne spuneți care sunt acele nouă state uh, care și-ar asuma într-o primă fază această inițiativă. Mulțumesc. Domnul Chichester. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte al Parlamentului, stimați colegi, cred că cu toții ne bucurăm să vă revedem, domnule președinte, aici în, în comisia dumneavoastră de baștină din care ați plecat. Și ne bucură foarte mult că v-ați păstrat uh, contactele și uh, legăturile cu Formul uh, Energetic European. Îmi pare rău că n-am prins, n-am apucat prezentarea dumneavoastră dar în timpul ultimei sesiuni de la Strasburg ați avut amabilitatea să discutați uh, pe această temă cu mine. Și în consecință pot să spun că uh, trebuie să înțelegem mai bine situația prezentă și se pare că nu o facem încă. Mă refer în speță la elementele de noutate. Ce este nou în propunerea de inițiativa noastră. Propuneți o reambalare, o, un rebranding, o reorientare a politicii europene în domeniul energiei? Vă întreb pentru că avem deja un, uh, un organism uh, uh suficient de mare și de complex construit pentru a face acea, fața acestei sarcini. Pe mine mă îngrijorează perspectiva nevoii de a um, opera modificări pe tratat. Vă spun de ce, pentru că există deja un fel de sictir, un fel de lehamite în legătură cu amendarea și refacerea tratatelor. Și acum să luăm de la început un proces care, să reluăm un proces care a fost atât de anevoios, nu cred că, nu cred că ne-ar ajuta. Avem un, uh, un for care se ocupă de acest lucru, care a fost nu de mult creat și care în sud-estul Europei se ocupă de aceste probleme. De asemenea, mă îngrijorează când aud uh, din nou voci ale trecutului care răzbat uh, până la noi în prezent. Mă refer la uh, vocea fostului președinte al Comisiei, Jacques Delors. Așa ceva mă îngrijorează. Există un risc în aceste noi inițiative globale. Riscul este să ne oprească din ceea ce facem deja și să periclităm prin aceste noi inițiative elementele de legislație deja existente. Și aș cita din nou uh, uh, experiența noastră cu agenda de la Lisabona. Când uh, un politician uh, olandez, domnul Koch, ne-a arătat că, cu degetul și a spus că peste că 250 de inițiative sunt uh, cel puțin 200, reprezintă cel puțin 200 de inițiative în plus față de cât e necesar. Tot ce s-a întâmplat uh, în urma eforturilor de reglementare a sectorului energetic s-a fost o și mai mare liberalizare a pieței energiei. De 16 ani de când sunt uh, aici, am încercat să Uh, să mă alătur eforturile de integrare uh, a pieței uh, unice, inclusiv în sectorul energetic, să contribuie la totala liberalizare a acestei piețe. Încă n-am ajuns însă la acest deziderat. Așa cum au spus-o și alți colegi, așa cum am permis crearea celui de-al treilea pachet în domeniul energiei, trebuie să permitem și statelor membre un răgaz prin care, în uh, timp în care statele membre să implementeze, să pună în aplicare acest uh, al treilea pachet. Dacă din nou schimbăm modificarea, uh, nu facem altceva decât să frânăm dezvoltarea și să nu ne putem atinge obiectivele. În încheiere, dacă îmi permiteți, nu de mult comisarul pentru energie loială de Veleaseo, uh, la vremea respectivă, a venit în fața noastră într-o situație în care pe piața petrolului era o situație extrem de dificilă, uh, cerând uh, să se extindă numărul de zile de, să se extindă rezervele în zile de combustibil puse la dispoziție de la 90 la 120. Asta a însemnat uh, fie vânzarea unor rezerve în exces, fie achiziții de petrol uh, reglementate. Acest lucru uh, l-a încercat și președintele Clinton și a eșuat lamentabil. Și de aceea Parlamentul nostru uh, a examinat uh, această cerere și a respins-o în urma analizei uh, temeinice cu o majoritate foarte clară. A fost respins chiar această propunere de două ori. Colegul meu, Turmes, împreună cu alți colegi, a avut un rol decisiv la, la faptul că am demonstrat că prin această propunere s-a, s-a, s-a propus o soluție pentru o problemă care nu exista. Așadar, uh, stimați colegi, domnule președinte, haideți să facem mai puțin și să obținem mai mult și să nu fie invers. Mulțumesc. Stimați colegi, spune doamna președinte, este uh, dificil uh, să gestionăm timpul pe care îl avem la dispoziție. Timpul nostru de până acum, prevăzut inițial, a, a expirat. Nu vreau nici să privezi uh, pe nimeni de șansa de a adresa întrebări uh, uh, președintelui, dar dacă îmi permiteți, acum aș da cuvântul președintelui să răspundă la aceste întrebări și dacă nu mai are timp să răspundă la ele în scris. Da, spune domnul președinte, nu avem timp să răspundem chiar la toate întrebările și pentru că nu toate aceste întrebări sunt uh, prea exact și concret formulate. Sunt surprins și chiar uh, mâhnit uh, de uh, reacția domnului Claude Turmes, pentru că am discutat problema cu dumneavoastră, domnule Turmes, și știți că vreau să ajungem la această dezbatere aici și am avut și o discuție cu coordonatorii din grupurile politice uh, în care le-am spus că sunt dispus să vin, uh, să compar în fața dumneavoastră și să, și să discut această inițiativă. Și sunt foarte surprins, domnule Turmăs, că dumneavoastră sunteți surprins că eu mă aflu aici în mijlocul dumneavoastră. Este ceva, uh, cum să spun, incredibil. Chiar sunt surprins. Sigur că am prezentat altceva decât a fost cuprins în acel raport pe care l-ați amintit. eu nu am vrut să fac o prezentare a acestui raport. Am vrut să uh, vă prezint um, o idee politică și vă răspund acum dumneavoastră, domnule Chichester. Uh, ne spuneți că deja facem mult în această privință. E adevărat. Dar poate vă mai amintiți de discuția privind al treilea pachet energetic. De ce avem nevoie acum este uh, un set de idei comune. De unde trebuie să provină aceste idei comune? De la statele membre. Nimic nu se poate întâmpla fără susținerea statelor uh, membre. Știți că avem metoda noastră comunitară, dar există unele uh, situații esențiale, cruciale, în care avem nevoie de susținerea statelor membre. Statele, statele membre sunt cele care generează uh, aceste idei în mod independent și suferan. Și de aceea avem nevoie. Avem nevoie de susținere, de sprijin. Și, și de ce atunci această inițiativă? Pentru a conferi și mai multă uh, importanță uh, uh, comisiilor uh, MV, ITRE și așa mai departe în, această, uh, în aceste demersuri. Chiar v-am dat câteva exemple foarte recente din activitatea Comisiei Europene. Nu știm de pe acum dacă va fi simplu sau mai degrabă complicat să implementăm aceste idei. Dar este important, sunt importante cel puțin trei aspecte și sunt de importanță crucială. Să existe o, o rețea. Știm că nu avem suficiente rețele al doilea lucru foarte important apoi. Trebuie să avem o strategie comună pentru cercetare, pentru că tot ceea ce obținem, obținem în baza cercetării uh, și dezvoltării unor noi tehnologii și în ce privește eficiența energetică și în alte sectoare. Și în al treilea rând, al treilea lucru foarte important, există extrem de mari tensiuni între statele membre din din cauza tocmai acestor negocieri cu parteneri din afara Uniunii. Este, este necesar să trebuiască să răspundem la mii și mii de întrebări privind uh, Nord Stream, South Stream, Nabucco și alte proiecte? Trebuie să ne gândim în sfârșit împreună la toate aceste probleme. Și despre toate aceste trei lucruri trebuie să ne gândim împreună ca o comunitate. Ca o comunitate care susține inter, ideile dumneavoastră, ideile noastre ale Comisiei ITRE. Tocmai de aceea am întrebat coordonatorii responsabili pentru coordonatorii grupurilor politice dacă este o sau nu oportun să facem această prezentare și, și coordonatorii din această uh, sală uh, știu, că, știu că am făcut propunerea să facem această prezentare. Din păcate, nu mai am suficient timp să răspund la toate întrebările uh, rămase fără răspuns acum, dar vă spun că cred cu toată convingerea că deocamdată ne aflăm la începutul conturării unor idei comune. Sigur că spuneți că trebuie să avem susținerea tuturor statelor membre. Eu am vizitat vreo 14-15 până acum, în, în calitatea mea uh, oficială. Am avut discuții cu miniștri, am întrebat cum credeți că trebuie să ne schimbăm uh, abordarea privind aceste aspecte energetice. Au fost discuții de principiu, fără detalii tehnice. Da? Problema discutării dezbaterii detaliilor a început acum, acum de câteva ore. Sau, haideți să zicem mai exact, de la ora 3 încoace, azi. Până acum, totul a fost doar o idee generală politică. O idee care este până acum susținută de 15 șefi de state și de guverne, care recunosc că avem nevoie de o Uniune Europeană, de state membre europene mai puternice în aceste negocieri pe teme de energie. Așadar, stimați colegi, vă le mulțumesc. Ne ringrațiare președinte. Mulțumim și noi președintelui Parlamentului. Îmi cer scuze din partea colegilor, de la colegii care n-au reușit să pună niște întrebări, uh, dar oricum a fost uh, o idee interesantă care merită și ar, chiar ar trebui dezbătută și în continuare.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 acolo. Sì, due minuti soltanto per consentire. Două minute pauză tehnică. Dacă sunteți de acord, până își reocupă toată lumea locurile. Yeah. Madame la Présidente, je suis certain qu'il n'y a aucun ostracisme. Doamnă președinte, știu că nu discriminați pe nimeni. Prego, colega. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Sunt uh, sigur că nu ostracizați pe nimeni, însă cred că ar trebui să revedem modul în care lucrăm la reuniunea coordonatorilor. Eu vin tot timpul, vin la timp, ascult în prezentările de la început și nu mi se pare normal că grupul nostru nu a putut să ia cuvântul la o dezbatere atât de importantă. Deci sper ca pe viitor să putem interveni. Iar dacă acum am făcut parte dintr-un cadru de lucru, deci sper ca pe viitor să ne revizuim metoda de lucru pentru ca fiecare grup să se poată exprima și fiecare să-și uh, poată exprima ideile. Trebuie să fim drepți cu toată lumea. Aveți dreptate în această privință. Nu a fost vina mea, spune doamna președinte, deci nu am avut cum să completez lista cu persoane. Și mi-am dat seama și eu atunci când am întrerupt întrebările că dumneavoastră din grupul dumneavoastră politic nu ați intervenit, deci aș fi putut să schimb ordinea în care s-au adresat întrebările, ce îmi cer scuze, grupul dumneavoastră ar fi trebuit să intervină, a fost doar o întâmplare legată de ordinea în care am lansat dezbaterea. Mă iertați. Îi urăm bun venit comisarului Oettinger. Ne cerem scuze și în fața dumnealui din cauza întârzierii. Intervențiile au fost uh, foarte lungi și avem acum uh, punctul 2 de pe ordinea de zi și sper să fim mai subcinți atunci când vom adresa întrebări. Domnul Oettinger e astăzi printre noi pentru a prezenta raportul Comisiei din aprilie în legătură cu starea de punere în aplicare a programului european privind energia. E un raport care trebuie prezentat Parlamentului. Și cred că domnul comisar ne va prezenta și o propunere de modificare a regulamentului privind posibilitatea de a utiliza toate fondurile neangajate. Are cuvântul domnul comisar, vă rog. Frau meine sehr verehrten Damen und Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, Uh, stimați oaspeți. Vă mulțumesc pentru uh, invitația făcută de a vă face această prezentare. Uh, privește o propunere adoptată ieri privind uh, utilizarea unor mijloace uh, deja uh, dispuse și altele încă neatribuite din uh, uh pachetul pentru conjunctură, pentru redresarea energetică. Consiliul a salutat uh, inventarul situației de stări de fapt uh, făcute de comisie, care servește ca și scop uh, consultării publice. În reuniunea Consiliului pentru Energie de ieri s-a vorbit despre infrastructură, despre energie, eficiență energetică, despre uh, siguranța aprovizionării cu diferite surse de energie. Cred că este un moment foarte oportun să, ne, să participăm și noi la o dezbatere privind uh, publică, privind uh, siguranța aprovizionării cu energie, energie uh, care va avea loc în a doua jumătate a anului. Și mă bucur că Consiliul în ianuarie-februarie anul viitor, sub președinte Van Rompuy, va uh, Uh, stabili uh, această temă ca prioritate maximă în reuniunile de Consiliu. Cu siguranță că atunci vom avea posibilitatea să uh, participăm la decizii importante. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați, v-ați asumat inițiativa elaborării unui raport care în a doua jumătatea anului va deveni partea marii inițiative parlamentare, pentru care vă stau la dispoziție. O a doua uh, uh, rezoluție a Consiliului uh, privește catastrofa petrolieră din regiunea Golfului. În această privință am avut deja o întrevedere cu am programat deja o întrevedere pe 14 iulie pe, cu autoritățile naționale de reglementare și cu principalii operatori petrolieri. Vrem să discutăm cu acești participanți în ce măsură, prin măsuri de prevenire, prin acte de reglementare, putem să preîntâmpinăm astfel de catastrofe la noi în Europa. Acum un an a fost deja adoptat programul energetic european pentru redresare, au fost puse la dispoziție mijloacele financiare. Uh, au fost deja făcute 87 de propuneri de atunci uh, care au fost evaluate. Din acestea, 58 de propuneri au fost selectate pentru cofinanțare în cadrul acestui program energetic european pentru redresare. Din, în 27 aprilie s-a, luat, uh, s-a, s-a, putut constata în evaluarea acestui proiecte că ne aflăm pe calea cea bună. Program prin aceste, uh, în, cu aceste 58 de puneri vom putea uh, uh, să afectăm 3,8 miliarde de euro, deci 97% din fondurile pentru acest program. Conform stadiului actual al lucrurilor, cel puțin 114 milioane euro nu vor putea fi atribuiți din uh, diferite uh, motive uh, tehnice, juridice și așa mai departe, pentru că obiectivele pentru care ar fi fost destinați acești bani nu sunt realizabile. În 4 mai am prezentat deja planurile noastre privind aceste resurse financiare neatribuibile. Am discutat despre aceste chestiuni și cu unii membri eh, distinși ai acestei comisii în plan bilateral. Acum, eh, Comisia a adoptat o propunere de-a noastră prin care sugerăm ca aceste mijloace eh, neutilizate, precum și alte sume neutilizate, să poată fi reatribuite, deci să poată fi uh, Uh, din acest PER uh, redestinate. Astfel încât uh, sumele să nu fie pierdute după expirarea termenului de referință. Propunerea noastră se bazează pe considerentul 7 al regulamentului PER, în care se uh, prevede posibilitatea uh, ca sumele neatribuite să poată fi uh, redestinate pentru proiecte în domeniul eficientizării energetice. Noi considerăm că aceste, această redistribuție poate fi susținută și de către dumneavoastră. Pentru că în special în plan local, comunal, putem încă să promovăm multe uh, Uh, acțiuni, multe proiecte în domeniul eficientizării uh, energetice, uh, creând astfel și sinergii cu alte sectoare, cu alte programe. Posibilitățile Eh, de interconectare cu fondurile structurale și cu alte fonduri ni se par aici extrem de eh, atractive. Mă refer, de exemplu, la interconectarea cu alte fonduri, cu fondurile structurale în ce privește eh, eficientizarea energetică și termică a clădirilor. Trebuie ca aceste proiecte să se încadreze și ele în strategia noastră de dezvoltare durabilă. Uh, dorim să susținem în special uh, acele surse prin care se generează în mod decentralizat uh, energii regenerabile. Vrem să susținem și infrastructura locală, smart metering, contorizarea inteligentă, dar și iluminatul public mai eficient din punct de vedere energetic. Da? Deci pentru pentru toate aceste sectoare avem propuneri care pot fi finanțate din program. Pentru a susține însă și a promova uh, inițiative decentralizate de producere a energiei, uh, structurile uh, oferite de administrațiile publice locale ni se par mai bune, pentru că administrațiile publice uh, pot uh, garanti, garanta o punere în aplicare rapidă și pentru că se află mai aproape de terenul uh, în care se fac acele operațiuni. Dorim ca prin acest uh, mod de redistribuție să folosim cât se poate de eficient uh, fondurile europene, să maximizăm eficacitatea fondurilor europene, și să creăm, nu în ultimul rând, noi uh, locuri de muncă flexibile. Acest instrument financiar se uh, preconizează a fi folosit uh, în special în acele domenii care, prin care se poate contribui, pe de o parte, la redresarea economică europeană, pe de altă parte, care contribuie la reducerea emisiilor um, de gaze cu efect de seră și creează mai mare eficientizare uh, energetică, respectiv siguranță energetică. De asemenea, dorim și o echilibrare geografică a proiectelor și cred că este și în interesul dumneavoastră. Timpul ne presează, pentru că acest regulament trebuie adoptat de Parlamentul de Consiliu până la sfârșitul anului, de aceea propunerea Comisiei a fost astfel realizată încât să poată fi adoptată până la sfârșitul anului pentru a uh, avea efecte rapide și notabile în ce privește eficientizarea energetică și redresarea economică bazată pe aceste energii exploatate în mod inteligent. Sper ca cu toții să ne putem ține de calendarul propus Vă mulțumesc pentru atenție și cu mare plăcere vă stau la dispoziție în această reuniune și după această reuniune pentru a vă uh, lămuri în uh, privința uh, chestiunilor care încă sunt deschise. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Acum ajungem la lista vorbitorilor deja înscriși. Vă rog foarte mult să formulat succint. Domnule comisar, Domnul Rübich, vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. Mă bucur că schimbările sunt uh, atât de rapide. Ce mă întreb, 3, cele 3,98 de miliarde sunt prevăzute pentru întreaga perioadă și ce se întâmplă cu uh, cele 114 milioane de euro? Care este utilizarea lor uh, Uh, directă. 3,98 miliarde reprezintă cadrul financiar total care este folosit uh, uh, pentru redresarea o, o decizie, această decizie de alocare a acestor fonduri a fost deja luată de către Consiliu și de către uh, Parlament. Uh, Uh, știți uh, care este programul, uh, Folos, punem accent pe captarea, și, pe captarea carbonului, pe energiile regenerabile, etc. Și ne dorim ca la baza tuturor proiectelor noastre să stea tocmai energiile regenerabile și scăderea emisiilor. Avem în momentul de față 114 milioane. Bineînțeles, unele dintre proiecte s-ar putea să nu fie fezabile, să nu fie transformate în realitate. Asta fie din pricina unor piedici uh, juridice, fie din uh, pricina faptului că cofinanțarea nu este uh, asigurată. Și tocmai de aceea regulamentul ne arată, ne oferă o soluție anumite fonduri care n-au fost atribuite, precum cele 114 milioane, pot fi mai apoi investite în proiecte pe energie regenerabilă și pe eficiență uh, energetică. Și uh, încă un, uh, un punct. În cazul uh, proiectelor mai mici, și am oferit o serie de exemple în acest sens, la nivel local, uh, fie ele private, fie uh, publice, uh, Uh, vor fi finanțate din această sumă de 114 milioane de euro. Uh, statele membre pot folosi aceste fonduri. Urmează colegul uh, Shati Makakis. Domnule comisar, vă rog să ne oferiți un răspuns la un set de întrebări. Asta deoarece lista de vorbitori devine din ce în ce mai uh, lungă. Vă mulțumesc, spune domnul uh, uh, Șațimacakis. Vă mulțumesc, domnule comisar, că ați venit aici. Există sute de proiecte care au fost deja autorizate. Multe dintre ele se referă la energiile regenerabile, mă gândesc la parcurile de eoliene. Bineînțeles, toate aceste demersuri mi se par pozitive, le putem susține. Însă știm că cu cât demarăm mai multe proiecte privind energiile regenerabile, Uh, cu atât mai mare trebuie să fie capacitatea noastră de a stoca această energie. Și de aceea vă întreb, în ce măsură investim în acest aspect, în ce măsură putem folosi acele 114 milioane de euro în acest sens? Ați, vor, ați uh, spus deja că fondurile de coeziune ar trebui să se uh, adreseze din ce în ce mai mult stocării de energie. Ce ați făcut în acest sens? Discutați deja cu colegii dumneavoastră, în special cu Comisarul pentru Dezvoltare dezvoltare regională? Aceasta este întrebarea mea. Domnul Van Nistelrooy. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru toate informațiile acestea rapid, oferite foarte rapid. Așteptăm, uh, pornind de la acordul pe care îl avem deja, Uh, să discutăm despre proiectele care aduc valoare adăugată proiectelor europene. Am spus da infrastructurii energetice, am spus da uh, parcurilor de centrale eoliene și asta deoarece toate aceste proiecte au uh, un efect european, dacă îmi permiteți. Deci merită să investim în lucrul acesta. Și dacă nu reușim să oferim cele 97% uh, de, din fonduri pentru aceste proiecte, în mod evident apare necesitatea de a crea un uh, pachet în care să punem accent tocmai pe eficiența energetică. Și acum aveți această sumă de 114 milioane, milioane pe care o oferiți tuturor statelor membre și uh, scopurile pentru care aceste fonduri vor fi folosite sunt foarte diferite. Prin urmare, trebuie să stabilim priorități, după părerea mea. Uh, statele membre au cu toatele planuri de acțiune naționale. Prin urmare, care este valoarea adăugată dacă uh, practic dublăm activitatea statelor naționale? Aș vrea să aflu mai multe în acest sens, însă poate că uh, ne veți prezenta o nouă propunere în acest sens. Uh, bineînțeles că nu, nu știu care sunt intențiile dumneavoastră, însă în orice caz, cred că trebuie să evităm situația în care uh, să ne confruntăm cu mii și mii de proiecte diferite, uh, proiecte din diferite surse care practic se suprapun. Direcția pe care o stabiliți cred că este cea potrivită și poate fi transformată în realitate cât se poate de rapid, chiar și în acest context de criză. Uh, pentru că dacă avem fondurile, bineînțeles că trebuie să le și folosim, dar într-o manieră eficientă. Ați vorbit deza, deja despre primari. În cazul în care acești primari au planuri concrete, cu siguranță lucrurile nu vor fi așa de dificile. Vă, doamna Hall, uh, mulțumesc comisarului pentru acest anunț uh, lăudabil și salutar. Poate că Parlamentul este oarecum frustrat, pentru că v-am putea spune că eh, v-am putea aminti faptul că în timpul negocierilor eh, pentru planul de redresare economică am încercat să introducem acolo o, o reglementare a fondurilor eh, care urmau să fie folosite în scopul uh, Uh, sporirii eficienței energetice, pentru că uh, eficiența energetică ar putea, sau lupta pentru aceasta ar putea genera locuri de muncă, creștere economică, etc. Am încercat lucrul, să facem lucrul acesta pe atunci, însă nu contează, e important faptul că în momentul de față importanța acestui subiect a fost recunoscută de către dumneavoastră. E important să avem uh, instituții care se, se uh, angajează pentru îmbunătățirea situației în acest domeniu și uh, tocmai de aceea salut uh, implicarea Băncii Europene de Investiții, pentru că prin această colaborare municipalitățile, uh, guvernele loc locale, etc., vor putea obține sprijinul pe care și-l doreau și pe care nu l-au primit uh, Uh, de la început. Prin urmare, dați-mi voie să adresez o întrebare rapidă cu privire la dificultățile pe care le anticipați sau nu în cadrul discuțiilor la nivelul Consiliului. De asemenea, în ce măsură credeți că veți primi sprijinul rapid al Parlamentului și al Consiliului? Credeți că totul se va demara rapid și eficient? Vă mulțumesc. Domnul Turmes. Domnule comisar, Vă mulțumesc pentru această propunere, care practic este în uh, asentimentul total al Parlamentului European. Pentru că Parlamentul European făcea aceste, aceste solicitări la negocierile avute anul trecut, la finele anului trecut. Prin urmare, vă sprijinim întru totul. Uh, întrebarea mea. Ieri, în cadrul Consiliului, ați avut timpul necesar pentru a purta o discuție preliminară cu privire la aceste amendamente? Uh, Parlamentul e clar în spatele dumneavoastră, vă, vă sprijine în uh, demersul dumneavoastră și mă întreb acum dacă și Consiliul uh, va, vă va oferi majoritatea de care aveți nevoie pentru a avansa această inițiativă. Urmează doamna Balcitise și vreau să închid lista de vorbitori. Mai uh, sunt uh, cinci intervenții, uh, persoane care vor să intervină. Cine dorește să ia uh, cuvântul poate să se adreseze. Domnul uh, uh, Balcitis, vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului comisar Vreau să vă felicit pentru deciziile luate și pentru activitățile pe care le, le demera, demarați. În direcția aceasta a a comunității europene a energiei. Și de asemenea vă mulțumesc pentru eforturile pe care le de- demărați pentru a elimina iz- izolarea în care se află, în care zac acum câteva regiuni uh, ale Europei. În acest context, solidaritatea este esențială pentru că fără solidaritate obiectivele noastre nu vor putea fi atinse. Am fost plăcut surprins de poziția dumneavoastră cu privire la uh, uh, situația anumitor uh, state terțe. Ați uh, vorbit de asemenea despre furnizarea de energie de către state terțe către Uniunea Europeană. Spuneați că există deja discuții cu privire la încheierea unor acorduri noi. Vă mulțumesc pentru toate eforturile, de, uh, pentru toate eforturile depuse deja și de asemenea sper că vor exista mai multe fonduri decât cele 114 milioane de euro puse la dispoziție pentru crearea unui sistem energetic european, astfel încât nu doar uh, anumite state să poată fi uh, ajutate, ci și situația pe piața mondială să fie uh, îmbunătățită. Colegul Enciu. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, doresc să vă felicit pentru inițiativa dumneavoastră în a vă lupta pentru a obține aceste fonduri necesare energiei și totodată să reiterez ce am mai spus mai de mult că părerea mea este că sunteți uh, comisarul care și-a îndeplinit uh, cel mai mult din promisiunile făcute la investitură. Singura problemă este că suma mi se pare destul de mică, pentru mai ales dacă ne gândim la eficientizarea clădirilor și v-am rugat să vă luptați în continuare, având tot suportul nostru, de a obține fonduri mult mai mari pentru acest lucru. Vă mulțumesc! La colega Colasca Bobinska. Eh, Panie komisarzu, dziękuję bardzo za tak dobry kontakt z parlamentem. mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că aveți niște relații atât de bune cu noi. Sperăm, de asemenea, că dacă vor exista discrepanțe între poziția Comisiei și cea a Parlamentului European, sau mai degrabă la Consiliu, dacă vor exista discrepanțe. Deci sperăm ca dumneavoastră să țineți uh, partea Parlamentului, deoarece noi promovăm foarte mult ideea solidarității energetice, la care și dumneavoastră țineți foarte mult. Întrebarea mea se referă la cheltuielile pentru proiectul Nabucco. Ați spus că anumite sume s-ar putea să nu fie cheltuite. Deci mă întreb ce se va întâmpla cu proiectul Nabucco. Allora completiamo gli interventi e poi... Ok, acum seria de întrebări, după care domnul comisar va răspunde. Domnul Odi, vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, ne-ați promis să aveți niște relații strânse cu eurodeputații, v-ați uh, păstra promisiunea și V-ați respectat promisiunea și de aceea vă felicit. Ar vrea să vă întreb dacă dumneavoastră aveți impresia că Uniunea Europeană investește suficient um, în lumina provocărilor majore cu care ne confruntăm. Șefii de stat și de guvern și instrumentele reglementare se ocupă de criză, însă cetățenii în același timp așteaptă creștere economică și în sectorul energetic există sume nealocate, neafectate. Însă când vedem ce sume trebuie să, să investim la ITER, la Galileo, doamna Cruz ne-a vorbit de internetul cu bandă largă, deci credeți că investim suficient pentru a le da încredere cetățenilor în teritoriul lor, chiar dacă folosim și uh, nefericita Bancă Europeană de Investiții. Deci, credeți că se investește suficient în sectorul energetic? Asta e întrebarea. Doamna Lena Eck, mai sunt și alte intervenții, deci eu v-am spus că acum urmează intervențiile după care răspunsul domnului comisar. Doamna Eck. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, am așteptat mult uh, această reuniune și um, suntem recunoscători pentru modul în care ați formulat decizia, ați reacționat rapid. Ați vorbit despre 114 milioane de euro. Bineînțeles, există și cofinanțare la, la fondurile structurale și la BIE, deci suma de fapt e mult mai mare. În orice caz, cred că aceste fonduri nefolosite vor fi creștere, deoarece nu cred că vor fi folosiți banii în ajunul anului nou. Eu cred însă că ar trebui să faceți toate eforturile pentru a reduce și birocrația. La negocieri, la pachetul de redresare economică, noi ne-am luptat din răsputeri, <coughs> deoarece e vorba de crearea de locuri de muncă acum, marea parte a fondurilor sunt pentru proiecte pe termen lung, cu planificare pe termen lung. Deci rezultatele se fac, uh, se văd mult mai târziu. În momentul de față avem nevoie de niște proiecte care pot fi inițiate foarte curând. Iar dacă dumneavoastră la negocieri aveți nevoie de sprijin pentru a ușura procedurile la nivel local și regional, deci pentru companii, puteți conta pe sprijinul nostru al Parlamentului European, deoarece ne dăm seama că avem nevoie de proiecte rapide privind eficiența energetică, proiecte care să creeze locuri de muncă în Uniunea Europeană anul acesta și anul următor și nu peste 20 uh, de ani în 2020. Girek. Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, no te 114 milionów to... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, 114 milioane sunt un fel de cerească. Însă, totuși, nu este sumă mult prea mare. Sper să se redirecționeze și mai mulți bani către noi o situație pe care Germania au soluționat uh, foarte bine în folosul lor și alte câteva state uh, ca Germania, uh, o situație de genul acesta trebuie să se rezolve și spre binele altora. În ce privește fondurile regionale și interconectarea cu acestea, se pare că doar 2% din aceste fonduri regionale au fost um, um, redirecționate, au fost atribuite spre situația locativă și spre eficientizarea energetică a clădirilor deja existente. Tocmai de aceea uh, trebuie să ținem cont de faptul că uh, eficientizarea uh, energetică a clădirilor deja existente, clădirilor vechi, uh, va produce totuși niște efecte cât se poate de rapid. Și să nu mai vorbim de crearea unor noi locuri de muncă care ar putea fi, care ar putea fi stimulată. Tocmai de aceea vă rog să nu uitați acest sector locativ. Mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumesc. Doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule comisar ca să înțeleg și eu lucrurile. Dumneavoastră ne spuneți că 97% din planul de redresare de deci 97% sunt uh, fonduri care vor fi angajate. Întrebarea mea e Deci eu nu cred că 97% din fonduri nu au fost angajate. Din ce știu eu, există foarte există și mai multe proiecte pentru care nu au fost angajate, au alocate fondurile. Aș vrea să știu dacă ne puteți da niște perspective pentru anii următori, ce se va întâmpla, dacă ne vom da seama că există și alte fonduri anulate, deci amendamentul dumneavoastră va deveni practic jurisprudență, iar banii pentru aceste proiecte vor fi folosiți pentru a face față acelorași provocări de eficiență energetică? Cristian Eller. Domnul Eller. Comisar, domnule comisar, structura eh, construcțiilor de locuințe eh, se împarte în eh, structurile fostelor țări socialiste, noile state membre. Aici 67% uh, uh, din uh, spațiul locativ se află în proprietatea autorității publice. Și atunci, uh, în ce privește eficientizarea acestei mase uh, de locuințe, mă întreb cum trebuie uh, gestionate fondurile care sunt redirecționate către eficientizarea acestor locuințe, pentru că există un ciclu de investiții la autoritățile locale. Oare n-ar trebui să ne folosim tocmai de de pârgle pe care le avem, printre altele, la Banca Europeană pentru Investiții, pentru a uh, Uh, pune la dispoziție unele mecanisme de finanțare uh, pentru acele proiecte care nu pot fi susținute din subvenții. Apoi mai există uh, și o altă problemă. În fosta RDG, dar și în alte țări din estul Europei, acum 5 ani unele societăți au făcut deja unele investiții și au probleme din cauza uh, împrumuturilor făcute la bănci să continue investițiile, respectiv să treacă la un nou ciclu de investiții. Uh, problema este și că uh, eficientizarea energetică produce beneficii în unele state membre, acolo unde se închiriază foarte multe locuințe, doar în termen mediu uh, până la lung. Deci, Problema este că situația se structurează complet diferit în statele membre în care uh, locuințele se află în majoritate în posesie privată, respectiv uh, în statele în care uh, majoritatea locuințelor sunt deținute de autoritățile publice. Deci trebuie să vedem cum transferăm aceste fonduri către diferitele structuri intermediare și cum putem să ne folosim de instrumente uh, de genul Băncii Europene de Investiții pentru a gestiona aceste investiții în ordinea de mărime despre care am vorbit. Mulțumesc. Ultima, uh, ultimele intervenții vă rog și vă rog să vă țineți de timpul de vorbire alocat, spune doamna președinte. Doamna Rivazi, după care doamna Țicău. Vă mulțumesc. Domnule comisar, M-a bucurat foarte mult să văd că puneți accentul uh, pe această prioritate de a reduce efect, uh, gazele cu efect de seră și că vă axați în primul rând pe eficiența energetică. Fie că e vorba de 4 miliarde de euro, deci de la fondurile structurale, evaluarea făcută la nivel european, deci dacă vrem să avem o bună eficiență energetică, trebuie făcută. Deci dacă vrem să respectăm procentul de 20% și pentru asta va fi nevoie de sute de milioane de euro. Deci mă gândesc la acest fond european care ar grupa B, B, Banca Europeană de Investiții, uh, casele de economii și consimnațiuni pentru a avea acest efect de pârghie. Deci cum putem motiva acest sector bacar pentru a participa la această schimbare și pentru a reduce într-adevăr gazele cu efect de seră? Și poziția dumneavoastră e foarte importantă pentru a stimula băncile private în vederea creării unui fond privat de investiții pentru eficiența energetică. Un minut, doamna Țică. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Uh, la începutul anului trecut, Comisia ne vorbea de un miliard de euro ce, urmau să fie, ce urma să fie alocat pentru eficiența energetică a clădirilor. Ulterior, când a venit regulamentul, Uh, s-a introdus inițiativa Smart Cities, uh, spunându-se doar că ceea ce rămâne neconsumat din Planul European de Redresare Economică va fi alocat inițiativei Smart Cities. Știm că au rămas 115 milioane, ne bucurăm că le alocați pentru eficiența energetică a clădirilor, dar nu este suficient. Și întrebarea mea este următoarea. Începeți să lucrați de pe acum cu domnul comisar Han și cu statele membre pentru a utiliza întâi și întâi mid-term review în 2010 pentru a crește uh, absorbția fondurilor structurale din ERDF în special pentru eficiența energetică a clădirilor și doi, pe viitor, pentru viitoarea perspectivă financiară, dacă ați început să lucrați sau aveți în vedere creșterea cotei de 4% din Fondul European de Redresare Economică pentru eficiența energetică a clădirilor. Mulțumesc! Grazie. Commissario, <laughs> lei è stato <laughs> quasi tempestato da molte domande, si prenda il tempo necessario per la risposta. Prego. Da, domnule comisar, au existat foarte multe întrebări, acum aveți cuvântul. Multe dintre întrebările dumneavoastră și doleanțele dumneavoastră merg în direcția pe care mi-o doresc și eu și depășesc cu mult uh, acest prag de 114 milioane de euro. Pentru mulți dintre dumneavoastră această sumă este infimă. Prin urmare, trebuie să facem o, o distinție clară între uh, strategia care se află în spatele fiecarei intervenții, uh, strategie ce uh, va fi dezvoltată pentru următoarea perioadă financiară și ceea ce putem face într-o manieră concretă. Ce am făcut? Am schimbat regulamentul. Perioada Uh, finală pentru, uh, pentru uh, depunerea solicitărilor a fost uh, prelungită până la finele lunii martie. Prin urmare, o serie de fonduri vor fi acum redirecționate înspre eficiența energetică, uh, pot fi 114 milioane sau 180 de milioane sau 82 de milioane. În orice caz, lucrăm asupra fiecărui proiect în parte și uh, studiem fiecare proiect în parte. În cazul Nabucco, spre exemplu, sunt uh, uh, relativ uh, foarte, sunt relativ uh, optimist. Dar în același timp sunt rezervat îmi uh, doresc ca fondurile să fie cât se poate de eficient de la bun început folosite. Tocmai de aceea am prelungit această perioadă de depunere a solicitărilor până la finele lunii martie anul viitor și mai apoi, dacă există uh, Uh, proiecte care nu vor fi în mod evident aprobate, fondurile care ar putea fi direcționate înspre acele fonduri vor fi redirecționate, cât se poate declar. Iar în ceea ce privește BEI, uh, Uh, profesionalismul uh, BEI este cât se poate de clar și uh, implicarea Băncii Europene de Investiții va duce la creșterea eficienței fond utilizării fondurilor. Mă, eram întrebat dacă investim în instalațiile de stocare a energiei. E clar că avem nevoie de o Uh, de uh, aceste instalații de stocare, de asemenea de, de infrastructură, etc. Însă aceste instalații pentru uh, stocare nu pot fi create rapid. Cunosc o serie de proiecte, spre exemplu în, în Germania, în care obiecțiile au fost foarte puternice. Prin urmare, aceste proiecte sunt problematice. Se prea poate ca uh, multe dintre uh, proiecte să, să nu uh, poată pune accent în același timp și pe energie, eficiența energetică și pe uh, stocare. Pentru că în domeniul stocării avem nevoie de tehnologie și această tehnologie nu poate fi creată în câteva luni de zile. Uh, Avem aici de-a face în primul și în primul rând cu un plan de, și un program de redresare. Să ținem uh, cont de lucrul acesta. Sperăm că Uniunea Europeană va ieși din criză până anul uh, viitor. Uh, Uh, unii sunt sceptici, însă toate prognozele financiare ne arată că în anul viitor vom avea o creștere economică în, ca, în uh, cam toate statele membre. Prin urmare, programul nostru trebuie să acționeze foarte rapid, să, ofere, să genereze locuri de muncă, profit, uh, creștere economică, etc. la fața locului. Tocmai de aceea avem acest uh, termen uh, limită până la finele lunii martie și toate uh, toate fondurile care uh, se adresau inițial unor proiecte care nu vor mai fi realizate, într-un final, dintr-un anumit motiv sau altul, vor fi redirecționate. Bineînțeles, Consiliul este cât se poate de bine informat. La uh, început, statele membre întrebau dacă trebuie uh, să ofere fonduri naționale Parlamentului European și Comisiei Europene. Era o, era o întrebare de fond, care practic uh, se află într-o uh, relație strânsă cu uh, problema următoare. Care sunt obiectivele energetice pe care putem să le atingem la nivel european și care nu sunt? Există o serie de soluții naționale în momentul de față, însă există și probleme care necesită soluții europene. Am purtat o discuție cu ministrii pentru energie din Polonia, Estonia Letonia și Lituania, am vorbit despre infrastructura energetică și am creat un raport cu privire la obligațiuni, obligațiile legate de infrastructura energetică. Ne-am dat seama că fără programul pe care l-am prezentat, întâlnirea cu acești uh, miniștri nu ar fi avut niciun fel de rezultat. Uh, doar prin discuții, doar prin programe putem să punem bazele solidarității și de asemenea încrederii reciproce care vor duce uh, la un succes uh, uh, la nivel european. Uh, practic cu toții suntem uh, afectați și implicați. În următorul cadru financiar, în următoarea perioadă financiară, noi trebuie să investim în cercetarea uh, în domeniul energetic, trebuie să promovăm proiecte și, de asemenea, trebuie să investim în Uh, proiecte energetice. Vom reuși oare uh, să includem în bugetul uh, viitor câteva linii bugetare cât se poate declare pentru aceste obiective care trebuie să fie soluționate la nivel european? Ei bine, toate astea depind de noi. Bineînțeles, Uh, depinde și de dumneavoastră succesul acestei inițiative, pentru că dumneavoastră trebuie să uh, discutați cu colegii din celelalte comisii care de asemenea solicită linii bugetare pentru propriile lor obiective. Care mai erau întrebările? Întrebați, mă întrebați ce facem pentru uh, eficiența energetică a clădirilor. Dacă vedeți, dacă vă uitați la ce am făcut în ultimii ani în domeniul uh, automoto, trans, uh, uh, transport, în domeniul energetic, în domeniul energiei, vă dați seama că în cazul clădirilor există în continuare o serie de oportunități neutilizate pentru reducerea emisiilor de, dioxidul de, de dioxid de carbon și îmbunătățirea eficienței utilizării energetice. Și în acest sens colaborez cu colegul Han, care, în calitatea sa de comisar pentru dezvoltare regională, poate fi implicat în, uh, în astfel de proiecte. Proiectele energetice în, uh, care vizează clădirile îi ajută Uh, ajută o serie de persoane, o, uh, o serie de domenii industriale, practic, sectoare economice și tocmai de aceea încerc să ajung la un numitor comun uh, în ceea ce privește obiectivele mele și obiectivele domnului Han. De curând am avut o întâlnire la Barcelona în care discutam tocmai despre infrastructură în domeniul furnizării de gaze naturale și am pus în discuție o serie de state, nu doar cele europene, ci și o serie de state terțe, precum Turcia, uh, Georgia, Ucraina, etc. Să nu mai vorbim despre uh, statele nordice. Ei bine, toate aceste state luptă acum pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Și noi, în momentul de față, încercăm uh, pentru a, a îi întâmpina, pentru a întâmpina toate aceste obiective ale statelor terțe, să uh, îmbunătățim reglementările la nivel european pentru, practic, a, a sprijini, de asemenea, la nivel uh, european uh, toate aceste obiective privind eficiența, îmbunătățirea eficienței energetice, îmbunătățirea uh, Uh, emisiilor de reducerea emisiilor de dioxid de carbon, etc. Încercăm să ajungem la un numitor comun între uh, Uniunea Europeană și toate celelalte state care au obiective asemănătoare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim la rândul nostru, domnule comisar, spune doamna președintă. Ați avut uh, de răspuns la o serie de întrebări. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru efortul dumneavoastră și vă urez o după amiază plăcută. Vom face o scurtă pauză până la sosirea următorului orator. Proseguiamo questo pomeriggio di lavori molto intenso. Avem o după-amiază foarte intensă, dragi colegi. Vă rog uh, să părăsiți sala cât mai repede, cei care trebuie să o faceți. Proseguiamo i nostri lavori chiedendo appunto... Trecem acum la următorul punct. Vă rog, dragi colegi, să ne permiteți să ne continuăm activitatea. Urăm bun venit uh, domnului Albert uh, Potoșnic, care a fost recent numit uh, director al Agenției pentru Cooperarea între Autoritățile Naționale de Reglementare în domeniul energetic. O agenție recent înființată, în care, pentru care Parlamentul s-a implicat foarte mult. Domnul Chichester a fost raportor. Îl rugăm pe domnul Potocic să ne facă o prezentare de 10-12 minute în legătură cu activitatea acestei agenții, în legătură cu problemele prioritare, după care vom avea timp pentru un schimb de opinii cu membrii Comisiei ITRE. Bine ați venit, domnule Potocnic, vă dau cuvântul. Onorevole președinte, honorable members, I'm... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Mă bucur să mă aflu aici din două motive. În primul rând, dumneavoastră, Parlamentului, reprezentați pe cetățenii Europei. Și uneori, atunci când discutăm despre liberalizare, despre reforma sectorului, despre crearea unei pieți unice a energiei, uităm că toate acestea trebuie să se facă pentru în binele consumatorilor. Și eu întotdeauna încerc să-mi aduc aminte acest lucru. Un al doilea motiv pentru care mă bucur să mă aflu aici. Parlamentul a fost unul dintre cei mai buni aliați ai um, acestei agenții în timpul pregătirilor pentru cel de-al doilea pachet. Când am fost invitat să vin aici, mi s-a cerut să mă refer la două subiecte. În primul rând, să vă fac o scurtă prezentare a progreselor necesare pentru înființarea agenției și, în al doilea rând, să vă ofer o perspectivă în legătură cu sarcina și prioritățile pe care le, vor avea, le va avea agenția în următoarele luni. După cum știți, Consiliul de administrație și de guvernator au fost înființate. Ei m-au numit uh, în calitate de director iar acum intrăm în faza de înființare a agenției și mă voi referi la trei aspecte. În primul rând, recrutarea personalului, după care locația și acordul privind sediul. După cum știți, personalul acestei agenții va fi număr de 42 plus încă 10 experți naționali. Cel puțin asta se intenționează acum. Și primele posturi vacante au fost publicate la începutul lunii mai, iar patru au fost publicate ieri. În ceea ce privește procesul de recrutare al echipei centrale de uh, personal a început deja. Acești uh, oameni angajați acum îi vor recruta pe ceilalți și se vor uh, implica în organizarea agenției. Vom începe procesul de selecție foarte curând, pentru unii chiar în luna iunie și sperăm să încheiem înainte de sfârșitul lunii august. După aceea se vor publica și alte posturi vacante la sfârșitul lunii, pentru ca până la sfârșitul anului să avem cel puțin jumătate din personal recrutat sau cel puțin um, procesul de recrutare să fie avansat, pentru ca astfel și mai multe persoane să ni se poate alătura. În ceea ce privește locația, eu colaborez cu Comisia și cu Guvernul Sloven pentru a identifica um, un birou uh, potrivit. Avem mai multe opțiuni Astăzi, de exemplu, în momentul de față avem șase opțiuni, am cerut propuneri din partea guvernului sloven, iar eu voi fi la Ljubljana săptăm- voi merge la Ljubljana săptămâna viitoare pentru a vedea clădirile și pentru a stabili contacte cu guvernul sloven. Locația finală va fi um, aleasă, sper, în august și sperăm să avem birourile gata până la sfârșitul anului. Agenția deci își va începe activitatea operațională în Bruxelles, după care sperăm ca până la începutul anului viitor să ne mutăm la Ljubljana. Deci pe 3 martie, când va fi operațională, agenția va avea sediul la Ljubljana. În ceea ce privește acordul privind sediul, a fost trimis un proiect uh, guvernului sloven în luna mai va fi primul sediu instituțional de la Ljubljana, iar la vizita mea, în timpul vizitei mele de săptămâna viitoare, vom discuta despre sediu. Acordul trebuie să treacă prin Parlamentul Slovenia, negocierile finale vor avea loc uh, ulterior în timpul verii și sperăm să semnăm acordul uh, privind sediul în septembrie. Asta o scurtă prezentare a situației actuale. Suntem încă la începuturi, însă încercăm să facem totul cât mai repede cu putință. În ceea ce privește acum prioritățile. Mă voi referi la două părți. În primul rând, prioritățile interne și după aceea cele externe. Printre prioritățile interne, bineînțeles, este prioritatea de a recruta un personal cât mai bun și de a crea o ambianță plăcută atât uh, la agenție cât și cu cele două consilii de guvernare. O altă prioritate, să înființăm un consiliu de recurs, deoarece există posibilitatea de a face recurs la deciziile agenției prin acest organ de recurs. Iar o altă prioritate internă va fi de a ne organiza la Ljubljana după perioada inițială de la Bruxelles. În ceea ce privește prioritățile externe, va fi să contribuim la desăvârșirea pieței uh, interne în domeniul energiei până la sfârșitul mandatului meu de 5 ani. Va fi, practic, ținta mea principală. În ceea ce privește prioritățile imediate, majoritatea acestora, practic, sunt provocate de evoluția sectorului, de progresele făcute pe piața internă. Una din principalele responsabilități ale agenției va fi să pregătească linii directoare cadru, iar programul de lucru pe marginea acestora va fi prezentat Parlamentului până la sfârșitul lunii. Vom indica în ce domenii agenția va activa. Electricitate, gestionarea capacității de locație, iar în ceea ce privește gazul, echilibrare, armonizarea tarifelor și interoperabilitate. Acestea sunt domeniile în care e nevoie de linii directoare cadru. Pe baza acestor linii directoare se vor elabora codurile de rețea. Sunt recunoscător uh, activității pe care a desfășurat-o ERGA, organul de reglementare, deoarece astfel avem foarte mult material uh, de fundare <coughs> care ne poate ajuta la început. O altă prioritate. Să vedem cum vor arăta planurile de pentru operatorii de energie, deci pentru următorii 10 ani, planurile de dezvoltare. Vom uh, vedea care sunt statuturile ENSO, apartenența la acestea. Agenția va trebui să-și dea un aviz în legătură cu aceste două elemente pentru a permite acestor entități să lucreze așa cum trebuie. În încheiere, vom organiza funcțiile de monitorizare și de consultare ale agenției, funcții foarte importante pentru a urmări evoluția situației de pe piață și a tuturor părților implicate. Doamnă președinte, dați-mi voie să închei oferindu-vă câteva perspective în legătură cu modul în care această agenție ar trebui să funcționeze. Eu cred că agenția trebuie să se concentreze pe reglementare și aș dori să menținem o abordare tehnică în ceea ce privește reglementarea. Vom activa în cadrul unei politici și de asemenea vom contribui la elaborarea acestui cadru de politici folosindu-ne de posibilitatea de a oferi avize Parlamentului, Consiliului, Comisiei și autorităților naționale de reglementare. Cred că vom încerca să ne menținem cât mai departe de sfera politică, însă întotdeauna voi fi gata să discut cu politicienii și așa cum spuneam și la început, politicienii îi reprezintă pe principalii uh, interesați și anume pe cetățeni. Deci noi vă putem oferi consiliere tehnică, aștept cu nerăbdare să colaborăm împreună în vederea creării unei piețe unice a energiei. Vă mulțumesc! Grazie, dottor Potocnic. E iniziamo il dibattito col primo intervento. Mulțumesc, domnule Potocnic. Domnul, domnul Vidal Quadras. Potocnik? Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Potocnik, vă mulțumesc pentru intervenție. Pero que quiero hacer es, por supuesto, desearle el mejor de los... În primul rând, vreau să vă urez uh, succes. Veți avea o sarcină ușoară, dar foarte interesantă și eu vă voi ajuta într-un domeniu foarte concret pe care l-ați menționat. Dumneavoastră căutați acum un sediu, o locație la Ljubljana. Vreau să vă spun că printre responsabilitățile pe care le-am eu la biroul Parlamentului este și uh, situația infrastructurilor și a clădirilor. Noi avem o clădire extraordinară. Iar uh, după cum știți, avem și foarte mulți uh, experți uh, imobiliari. Deci, pe lângă clădire avem și experți. Deci, dacă doriți vreun aviz, uh, vă spun că această echipă extraordinară este gata să vă ajute. Dacă aveți nevoie, bineînțeles. Pe lângă asta, domnule Potocnic, Aș vrea să vă spun că de la început Parlamentul a dorit să avem o agenție cu capacitatea de a acționa uh, în vederea creării unei piețe integrate și eficiente a energiei la nivel uh, european. Noi, în Parlamentul European, am apărat ideea de a avea această agenție și de la început am spus că doream o agenție puternică. Asta am definit-o noi uh, Asta am definit noi, a trebuit uh, să fim de acord și cu Consiliul, iar rezultatul final poate că nu e la înălțimea așteptărilor noastre. Noi vreau o agenție mușchiuloasă. Însă, haideți să privim lucrurile cu optimism și să ne dăm seama că e totuși un pas uh, însemnat, uh, deosebit, iar prin funcțiile dumneavoastră de supraveghere, de elaborare de avize, de rapoarte, de propuneri. Deci dacă veți folosi bine toate aceste instrumente, veți putea contribui foarte mult. Și există și anumite domenii în care dumneavoastră veți putea hotărâ. Mă refer, de exemplu, la infrastructurile transfrontaliere. Și mai concret, referitor la acest uh, lucru. Domnule director, să ne imaginăm, de exemplu, că e nevoie de o interconexiune și asta vă spune un spaniol. E, pentru noi interconexiunile sunt foarte importante, după cum știți. Deci gândiți-vă, trebuie să construim o interconexiune, iar țările membre implicate nu reușesc să ajungă la un acord. Asta se poate întâmpla. Explicați-mi dumneavoastră, domnule director, care credeți că ar fi rolul agenției într-o astfel de situație? ipotetică. Deci cum ar putea debloca agenția dumneavoastră o astfel de situație? Vă mulțumesc, doamna Del Castillo. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule Potoșnic. En este caso, la bienvenida en nombre de mi grupo, que se la doy como coordinadora del mismo. Vă urez bun venit în calitate de coordonatare a grupului meu politic. În momentul de față sunt puse pe picioare cele două agenții pentru care Parlamentul European și mai ales această comisie a Parlamentului a aprobat în mandatul precedent uh, uh, măsuri. Mă refer la regulamentul pentru comunicațiile electronice și agenția pentru energie. Ieri ne spunea doamna Cruz că în sfârșit Consiliul, la o ședință de ieri dimineața, deci au aprobat ca sediul Belec să fie la Riga. Cele două agenții se înființează în același timp, iar competențele sunt uh, asemănătoare. Atât BEREC cât și Agenția pentru agenția dumneavoastră vor avea probleme asemănătoare. Probleme care țin de gradul de independență pe care îl au autoritățile de reglementare națională. Știți că există probleme legate de dependența politică a acestora. Din această cauză, agențiile respective nu își pot îndeplini obiectivele. Aș vrea să vă întreb uh, următorul lucru. În sectorul energetic, credeți că există o astfel de problemă suficient de gravă pentru ca la început uh, să avem uh, obstacole pe calea dezvoltării competențelor agenției și cum credeți că s-ar putea soluționa această problemă? fie că vrem sau nu, e o problemă existentă în anumite state membre. Doamna Podima, tare cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule Potocnic, vreau și eu să vă felicit și să vă urez un mandat încununat de succes. Știți că dumneavoastră vă asumați această funcție într-un moment foarte important și într-un moment dificil și așa cum au spus și alții colegi, noi am fi vrut ca această agenție să aibă un rol mai puternic. În orice caz, dumneavoastră vă preluați funcția în momentul în care a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, în care s-a stabilit un program comun pentru energie. Cu puțin timp în, în urmă, s-a prezentat, um, ne-a fost prezentată ideea de a crea o comunitate europeană a energiei. E bine, toate aceste lucruri uh, au un scop și anume să sporească competitivitatea Uniunii Europene, să ne ajute să facem față provocărilor climatice și energetice. Și pe termen mediu și lung se vede cât de importante sunt toate aceste măsuri. Acum, în ceea ce prește proiectul privind rețelele, un proiect pe 10 ani la care s-a referit domnul Vidal Quadras, ar vrea să știu ce inițiative și ce posibilități are agenția dumneavoastră pentru a depăși fragmentarea existentă și abordarea fragmentară care există în momentul de față. Mă refer la programarea pentru uh, a dezvolta rețelele de energie. Mă refer la gazele naturale, dar și la electricitate. Următoarea întrebare se referă la consumatorii europeni. Dumneavoastră ați spus mai devreme că ar trebui să ne dăm seama că întotdeauna cetățenii practic sunt în centrul politicilor și măsurilor noastre. Să nu uităm de asemenea că avem o carta a drepturilor um, pe care le au consumatorii de energie în cel de-al doilea pachet uh, din domeniul energiei. Din păcate există um, mesaje jurătoare legătură cu evoluția prețului la energie în anumite state membre și uh, să nu uităm că trecem printr-o criză. Deci aș vrea să știu ce inițiative intenționați să aveți pentru a garanta drepturile consumatorilor europeni de energie și pentru a bloca, practic, creșterea prețului la energie. Are cuvântul uh, doamna Sartori. Grazie Presidente, anch'io aggiungo la mia voce a quella degli altri colleghi. Mulțumesc. Și eu aș vrea să mă alătur alătur celorlalți uh, colegi și să-i urez bun venit uh, uh, noului director al acestei agenții. Vă mulțumesc pentru prezentarea făcută, pentru faptul că ne-ați informat în legătură cu problemele dificile care apar atunci când uh, trebuie întreprinsă o nouă activitate. Va trebui să acționați cât mai repede, să vă începeți pentru ca agenția să își poată îndeplini principala funcție. sau cel puțin să-și îndeplinească funcția pe care Parlamentul o, o consideră esențială. Atunci când vorbim despre interesul consumatorilor din statele membre și din Uniunea Europeană, noi încercăm să vedem cum putem avea o armonizare pe termen uh, mediu între statele membre. Aceasta este o primă fază. Deci pentru a avea o piață unică a energiei va trebui să avem o legislație armonizată. Iar agenția dumneavoastră va juca un rol fundamental în această privință. Dumneavoastră ne-ați menționat pe scurt uh, orientarea uh, pe care o veți avea. Ați vorbit despre regulile care vă vor obliga să colaborați constant, uh, tot timpul cu Parlamentul, cu Consiliul și cu Comisia. Aceste reguli de colaborare vă vor îngreuia munca într-o oarecare măsură și, de asemenea, să nu uităm că ne adresăm uh, statelor membre cu anumite recomandări, cu anumite avize. Deci eu aș vrea să știu ce calendar vreți să stabiliți. După aia va fi greu să respectați calendarul respectiv, însă în general sunt stabilite și niște calendar, e stabilit un calendar pentru a încerca să armonizați uh, piața energiei în Uniunea Europeană. În al doilea rând. Aș vrea să știu cum anume veți încerca să acționați din prisma eventualelor dificultăți care, por apă- care pot apărea de la statele membre. Și uh, aici, așa cum spunea și antevorbitorul meu, mă refer la problemele legate de interconexiune pe piața energiei. E o problemă fundamentală care a trebuit să-i facem față în ultimul timp. Are cuvântul domnul Turmes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, îl felicit pe domnul Potocnic pentru această funcție importantă. Cred că e pentru prima oară când un director al unei astfel de instituții poate practic participa la la construirea acesteia. Consiliul, după cum știți, a venit cu tot felul de trucuri juridice, a menționat uh, niște cazuri din Italia, Meroni, de acum zeci de ani, când nici nu aveam piață internă și când nimeni nu se gândise la așa ceva, pentru a ne împiedica din punct de vedere juridic să facem ceva ce era logic din punct de vedere politic și anume să avem o autoritate de reglementare mai puternică. Azi dimineața la hotărârea coordonatorilor, poate nu știți, am hotărât să înființăm un grup cu membrii din această comisie pentru a putea menține legătura constant cu dumneavoastră și pentru a vă putea monitoriza activitatea. Am o întrebare precisă în această după-amiază. Avem 12 companii de electricitate în Europa care practic controlează 95% din vizorile de electricitate și gaze. Dacă nu le putem reglementa prin 27 de autorități de reglementare naționale, aș vrea să știu cum credeți că ASER va putea ridica practic uh, standardele pe care le au autoritățile naționale de reglementare. Eu, danke, Frau Vă mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Rubic. Cred și eu că este bine să creăm un nou cadru de referință aici și uh, mulțumesc invitatului nostru pentru activitatea sa. Această nouă instituție ar trebui să faciliteze uh, actorilor și agenților de pe fiecare piață națională accesul către celelalte 26 piețe naționale, astfel încât toți actorii să poată deveni activi pe întregul teritoriu al Uniunii. Și atunci un, întrebarea care se pune vizează, evident, în primul rând, procedurile de acreditare și, și vreau să întreb dacă um, între indicatorii dumneavoastră există și unul care uh, reflectă modul în care sunt acreditate, respectiv autorizate aceste uh, entități pe diferitele piețe naționale. La reuniunea coordonatorilor de azi am decis ca, ca decizia uh, Comisiei privind uh, compensările din uh, rețelele, uh, în ce privește rețelele de transmitere și transport energetic, să fie discutată și dezbătută în Parlament. Știm că trans, transportul în rețele terestre este planificat în prezent doar în valoare de 100 de milioane. Vreau să întreb dacă ACER se va ocupa de această decizie, va, va debate această decizie a Comisiei și va putea în următorii ani să ne pună la dispoziție soluții pentru aceste situații deocamdată litigioase. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul coleg Odi. Uh, Vă mulțumesc. Aș vrea să mă alătur și o colegilor pentru a vă felicita pentru numirea dumneavoastră în funcție. Am o întrebare scurtă. Care va fi nivelul de transparență în ceea ce privește deciziile agenției? Dumneavoastră veți putea organiza publicațiile? Și credeți că veți putea pune la dispoziția eurodeputaților, adică publicului larg, reflexiile dumneavoastră, studiile dumneavoastră sau toate acestea uh, sunt stipulate deja în regulamentul dumneavoastră. Știți că pentru noi e foarte important să existe transparență în toate instanțele Uniunii Europene. Înainte de a-i da cuvântul domnului Potocnic, voi interveni și eu pe scurt. Anch'io voglio ringraziarla e associarmi a quello che è stato detto perché... Înainte de a-i da cuvântul, după cum spuneam, vreau să-l felicit și eu pe, în nume personal pe domnul Potocnic. Uh, Eh, consider și eu că de multe ori lipsește oarecare transparență. Ehm, noi contribuim la crearea agențiilor europene, dar trebuie să putem eh, să, ni se, trebuie să putem și garanta transparența acestor eh, agenții. Tocmai de aceea s-a imaginat și acest schimb de opinii. Sigur, Parlamentul Uh, european și-a dorit dintotdeauna organisme, agenții mai puternice, în special în acest sector energetic. Poate că ambițiile noastre au fost prea uh, mari uh, la început în ce privește mandatul oferit ACER. Nu știu. Dar eu m-aș bucura și aș zice că că ar trebui să interpretăm lucrurile cât se poate de larg. Acest Parlament, într-adevăr, își dorește o integrare a pieței, își dorește o piață unică europeană. Sigur, acest lucru se poate face doar în limita uh, fezabilului uh, așteptările noastre, eh, ambițiile noastre au fost poate puțin prea mari, mă alătur aici eh, colegilor mei, dar cu toții ne dorim un rol important, mai important pentru această agenție. Domnule Potocnic, mulțumesc mai întâi pentru uh, dorind bunele gânduri uh, pe care mi le oferiți uh, pentru activitatea mea. Voi, voi răspunde în engleză pentru ca toată lumea să mă înțeleagă. Domnule Vidal Coadas, Vă mulțumesc pentru oferta dumneavoastră de sprijin în anumite chestiuni practice. Voi ști mai multe după ce voi fi acolo marțea viitoare. Atunci voi ști cu adevărat cât de dificil uh, va fi sau nu va fi uh, uh, să găsim uh, un uh, sediu corespunzător. Apoi, în ce privește interconectarea, sigur că acest uh, subiect este extrem de actual. Agenția, după cum știți uh, foarte bine, nu are puteri de decizie. Um, și în ceea ce privește această chestiune a interconectării, a conectivității cu alte uh, rețele și sectoare, atribuțiile uh, agenției uh, în ce privește integrarea pieței sunt uh, după cum urmează. Poate, în primul rând, să ofere avize vis-a-vis -vis de programele de pe 10 ani, avize care, evident, vor avea intenția de a susține integrarea pieței unice. Dacă une, agen, agenția va, poate să spune, de exemplu, în avizul său că um, uh, uh, planul de 10 ani este prea restrictiv uh, în ce privește interconectarea rețelelor sau colaborarea dintre agenții din stat, diferite state membre. E, astfel de lucruri poate face agenția. Apoi, agenția își va asuma, de asemenea, rolul de a exploata, să exploata la maxim capacitățile existente Uh, agenția poate să emită opinii, avize, uh, avize consultative și atunci când, uh, de exemplu, agenții de reglementare naționale nu reușesc să ajungă la un consens în ce privește interconectarea agenților lor, atunci agenția poate interveni ca mediator respectiv poate emite chiar unele avize care, avize care apoi devin obligatorii și sunt sigur că situații de acest gen pentru uh, actori. Deci agenția nu va ezita să semnaleze existența unui, unei probleme atunci când ea va apărea. Și evident va propune uh, soluții viabile. În, doamna uh, de Castillo, este importantă problema agențiilor de reglementare pentru că uh, trebuie ca uh, pachetul uh, energetic să fie unul independent de industrie și se cere ca agențiile de reglementare să fie independente de administrație, de guvern Trebuie să vedem cum putem implementa în diferite state membre această, acest principiu, dar în principiu uh, competențele uh, agențiilor de reglementare internaționale vor fi încă mai mari decât uh, cele ale agențiilor naționale. Sper că la anul vom, vom dispune de agenții de reglementare mai, uh, autorități de reglementare mai flexibile și mai independente. Este mult mai simplu să lucrezi cu uh, autorități de reglementare independente decât unele care au de executat un mandat politic. Apoi, în privința drepturilor consumatorilor de, de energie, sunt de acord cu dumneavoastră, stimată doamnă deputat, că aceste aspecte sunt de extremă importanță. Agenția va ajuta consumatorii în două feluri. În primul rând, vom promova uh, competiția pe o piață unică și această uh, competiție, concurență, ar trebui să uh, aibă ca și afect o reducere a prețurilor am experiențe în legătură cu uh, agenția, autoritatea de reglementare italiană. Uh, lumea se întreba uh, ce se întâmplă, cum va, ne va afecta liberalizarea pieței și așa mai departe. Deci cunosc situația puțin de acolo și cred că dacă dacă putem într-adevăr să creăm această piață unică integrată, atunci cu siguranță vom avea energie mai bună, electricitate mai bună și prețuri mai bune pentru cetățeni. Unul dintre principalele obiective ale agenției este să promoveze piața internă. Am vorbit deja de aceste coduri de rețea care ar urma să devină pentru prima dată uh, în Uniunea Europeană coduri obligatorii pentru toată lumea. Eh, ele vor fi folosite, folosite și pentru gestionarea unor situații de congestie, eventual pe rețele de transport și în alte cazuri similare. De asemenea, agenția va eh, monitoriza și prețurile de vânzare cu amănuntul. Agenția va urmări eh, evoluția pieț- prețurilor pentru consumatori în diferitele state membre și Uh, în baza acestor uh, analize va emite recomandări uh, autorităților de reglementare naționale sau parlamentelor sau comisiei, după caz. Doamna Sartori, ați, v-ați, v-ați interesat în legătură cu probleme de armonizare și cu calendarul acestor demersuri de armonizare. Eu sper foarte mult că vom putea uh, să fim chiar mai ambițioși decât uh, doar să formulăm obiective de armonizare. Vrem să o integrare completă. Există unele linii de orientare care uh, pentru noi reprezintă priorități majore, le vom publica. Uh, acum, după primele luni de, de activitate operațională, uh, avem deja primele rezultate și din mers vom putea să ne adaptăm foarte bine situației. În ce privește sectoarele despre care am vorbit, vrem, vrem să oferim o prioritate maximă acestor um, uh, linii de orientare uh, asupra priorităților noastre. Eu mă aștept ca acest cadru de orientare să fie publicat uh, până la sfârșitul anului viitor, după mai multe, după aproximativ un an de funcționare operațională. Uh, sigur că adoptarea codului de rețea ține de competența Comisiei. Deci, uh, codurile de rețea, sigur, după ce vor fi adoptate Comisie, vor fi verificate de agenție și apoi în procedurile comitologie cu comitete de, eh, prin procedură de scrutin vom, eh, vom adopta deciziile eh, finale. Eu sper că după această primă măsură foarte importantă vor urma și altele. În ce privește relația dintre diferite state, după cum am menționat, agenția are o responsabilitate de a interveni atunci când între diferite state nu apare un acord Uh, într-un termen uh, dat, de șase luni sau um, poate mai lung uh, după caz. Deci, agenția va avea puteri, va avea atribuția de a interveni în aceste situații de dispută litigioase. Și atunci va avea influență și asupra autorităților de reglementare. Într-adevăr, în legătură cu cele 12 companii energetice menționate, domnul eh, Turmes, nu cred că trebuie reglementată activitatea acestor 12 companii mari, ci trebuie în principiu creat un eh, mediu competitiv, competițional, eh, indiferent de câți actori sunt. Și competiția va face astfel încât aceste companii care sunt active momentan să nu abozeze de poziția pe care o dețin pe piață. De fapt, ă, poziția lor nu este una de ă, putere. Cu cât mai mare este competiția, cu atât mai, ă, mai intensă este această competiție, cu atât mai bine se pot se pot afișa și companii naționale, companii pare care pot, până acum nu au ieșit în evidență. Agenția va urmări cu foarte mare atenție evoluția în următoarele luni și dacă vor apărea probleme, nu vom ezita să le semnalăm la timp. Și notificările noastre vor merge atât către Parlament cât și către Comisie. Apoi s-a mai vorbit de, despre procedura prin care Acer va adopta unele exemple de bune practici. Cred că Acer se bucură uh, de posibilitatea de a beneficia de pe urma experienței tuturor agenții, autorităților de reglementare din Europa. Am fost implicat în multe uh, discuții uh, bilaterale, am organizat workshop-uri cu școală de la Firenze, Uh, am schimbat bune practici cu multă lume și cred că, și cred că avem ce învăța de la autoritățile naționale de reglementare în ce privește aceste bune practici. Sperăm ca acer să poată uh, promova această cultură a schimbului de bune practici și adoptării exemplelor de bune practici. Tocmai de aceea uh, dorim să colaborăm și în viitor cu toți, toate forurile de reglementare. în ce privește regulamentul 714, sistemul de uh, compensări, uh, de compensații este unul de maximă importanță, o prioritate uh, care sperăm că va deveni funcțională cât de curând și vom raporta în legătură cu aceste evoluții și Parlamentului o noile evoluții. Apoi, agenția are mandatul de a consulta uh, agenții implicați în toate privințele, tocmai pentru a multiplica, a disemina exemplele de bună practică. Uh, așa cum a făcut-o și Berec, și agenția va uh, merge pe aceeași cale. În ce privește transparența, toate deciziile agenției vor fi publicate împreună cu materialele uh, de documentare. Evident, în afara acelor documente care sunt considerate de la bun început confidențiale. Și uh, nu în cele din urmă, doamnă președintă, știu că Uh, așteptările dumneavoastră sunt mari față de noi și eu am așteptări mari de, din partea colegilor mei și sperăm cu toții uh, din echipa noastră să putem să facem față acestor așteptări și pretenții ale dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule director, toate cele bune pentru munca dumneavoastră. Îmi pare rău că nu putem fi mereu la fel de punctuali, dar oricum vă mulțumim că ați reușit să răspundeți la unele din întrebările noastre.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 Proseguiamo i nostri lavori chiedendo ai nostri ospiti di accomodarsi. Eh, continuăm acum, în timp ce noi oaspeți eh, sunt rugați să-și ocupe locurile în sală. Diamo il benvenuto. Sì, prego. Can I put a, question of method at the beginning? O întrebare procedurală din partea domnului Turmes. Uh, Domnul președinte, avem 45 de minute la dispoziție. Este posibil să, uh, să solicităm răspunsuri după, nu după 10 întrebări, ci după blocuri de câte 3 uh, întrebări, pentru că discuția va fi ceva mai dinamică și atunci vom putea auzi răspunsurile la cel puțin primele întrebări. De acord, spune doamna președinte. Eh, diamo il benvenuto, dicevo, ai nostri... Urăm un călduros bun venit uh, oaspeților noștri. Domnul Quintana Trias, uh, director la Digi Research, și domnul Frank Brisco, director al Instituțiului pentru Fuziune uh, cred că la început și-a asumat această funcție. Înainte de, a, de a vă da cuvântul, stimați oaspeți, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați avut răbdare să așteptați până am ajuns la acest punct de pe urmea noastră de zi. Vom dezbate stadiul actual al proiectului ITER și vom dezbate posibilele căi de eh, dezvoltare în viitor a acestui domeniu al eh, energiei nucleare. Eh, sigur, vom îns- vorbi însă și despre unele aspecte legate de finanțarea activității, pentru că vrem mai înainte de toate să aflăm dacă finanțarea pentru această activitate care este deja prevăzută va fi sau nu va fi suficientă. Vă rugăm de aceea să ne spuneți foarte clar care este opinia dumneavoastră și să ne numiți foarte clar modalitățile pentru diferitele faze, modalitățile de realizare a diferitelor faze ale acestui proiect. Mai întâi, îl rog pe directorul de la Digi Research din partea Comisiei să adreseze câteva cuvinte uh, grupului nostru. Uh, good afternoon to you all. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, doamnelor și domnilor, bună ziua vreau să vă spun că în 2006 a fost semnat uh, de către Euratom și alte șase părți uh, acordul uh, ITER. Au participat atunci mai multe state, China, India, Japonia, Corea, Rusia și Statele Unite. Atunci s-a făcut o estimare um, în 2007 um, a s-a ajuns deja la o dublare a estimării prevăzute inițial în 2001. Pentru a asigura succesul ITER la un cost rezonabil, eh, care trebuie suportat evident de cetățeanul contribuabil european, au fost eh, impuse din partea Comisiei anumite condiții, de exemplu evaluarea credibilă a costurilor, eh, calendare realiste și un sistem de gestionare al proiectului la toate nivelele. În noiembrie 2009, Consiliul European și-a reconfirmat uh, susținerea unanimă pentru acest proiect uh, prin acordarea uh, unui vot pozitiv pentru creșterea substanțială a resurselor bugetare. De atunci încoace, Comisia face tot ce este necesar pentru ca aceste condiții să fie îndeplinite. În ce privește evaluarea costurilor, au fost examinate aceste costuri uh, cu ajutorul experților din statele membre și se pare că estimarea costurilor de acum este cea mai bună uh, din toate timpurile. Acum cifra vehiculată este de 7,2 miliarde de partea Europei și care vizează faza de construcție a ITER în uh, perioada începând de acum până în 2020. organizația ITER uh, plus uh, organizația Fusion, întreprinderea comună europeană Fusion for Energy sunt cele responsabile pentru implementarea fazelor proiectului. În noiembrie 2009 în baza evaluării din 2007 au fost uh, uh, soluționate problemele privind riscurile uh, inerente. Și acum se pare că există un calendar acceptabil pentru toată lumea. De aceea Comisia a, și-a asumat uh, inițiativa de a porni un proces de evaluare a uh, Fusion for Energy uh, Uh, procesul de evaluare a arătat în 2009 că uh, trebuie uh, operate niște modificări structurale profunde pentru ca Europa să-și poată îndeplini angajamentele asumate în cadrul ITER. În 2010 a fost numit un nou director, doctorul Frank Briscoe. Acesta va începe acum să restructureze agenția. La inițiativa Comisiei, Consiliul ITER în, a stabilit în 2009 iunie un plan de restructurare. Raportul uh, Consiliului ITER din noiembrie uh, 2009 arată foarte clar că atât la nivelul managementului cât și la uh, de vârf, cât și la uh, nivelul structurii este nevoie de unele uh, schimbări. Aceste schimbări vor fi operate în săptămânile ce urmează. Comisia a publicat o comunicare eh, privind eh, eh, calea de urmat pentru ITER pe care a transmis-o și Parlamentului. În această comunicare, se atrage atenția că trebuie cheltuit cu maximă responsabilitate fiecare ban al contribuabilului european și trebuie ca toți actorii implicați să se asigure că proiectul se desfășoară în direcția cea corectă și că va exista o susținere uh, din partea statelor membre pentru funcționarea acesteia. Europa nu trebuie să se uh, confrunte cândva, în cazul ITER, cu aceeași situație uh, cu care s-a confruntat în cadrul proiectului Galileo. De aceea trebuie ca gestionarea resurselor uh, comunitare să fie mai bună și în interesul unei bune colaborări cu partenerii noștri. De aceea fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm răspunderea pentru ca Europa să-și poată îndeplini angajamentele asumate în legătură cu ITER. în uh, toate fazele uh, de construcție și operaționale este necesar ca fondurile necesare să fie asigurate. Partenerii noștri internaționali așteaptă din partea UE ca UE să uh, adopte prin Consiliul ITER așa numitele obiective de referință inclusiv în ce privește costurile și calendarul de realizare al uh, proiectului. În mijlocul, la mijlocul lunii iunie uh, va avea loc în China următoarea reuniune a Consiliului ITER. Adoptarea acestui baseline, acestor principii fundamentale, se poate face însă numai dacă există asigurarea din partea instituțiilor competente că va exista o finanțare corespunzătoare. Doar așa Uniunea Europeană poate să-și păstreze credibilitatea la nivel internațional în acest domeniu. Sigur că acest uh, deziderat nu poate să se facă uh, pe umerii uh, proiectului uh, EU 2020. În ce privește uh, suma de 1,4 miliarde uh, de euro sume angajate pentru perioada 2012-2014, Comisia uh, va uh, face propuneri corespunzătoare odată ce va fi uh, exprimat un angajament pe termen lung. De aceea vom exploata toate uh, posibilitățile și oportunitățile impunând o disciplină bugetară împreună cu uh, Parlamentul European și în, uh, având în vedere uh, obiectivele pentru UE 2020. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie al dottor Quintana Trias e la parola al dottor Frank Briscoe per la sua... Urmează acum uh, doctorul Franco Bristo. Brisco. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mai întâi de toate vă atrag atenția asupra faptului că am uh, trimis o prezentare, v-am trimis o, o prezentare înainte de începerea ședinței, însă mai apoi mi s-a cerut să mă axez în special asupra costurilor, care sunt problema stringentă în momentul de față, prin urmare uh, am acum o prezentare mult mai scurtă. Sunt uh, însă dispus să răspund la întrebări cu privire la materialul pe care vi l-am trimis. Mai întâi de toate, dați-mi voie să vă explic ce este ITER. Este o instalație menită a demonstra viabilitatea științifică și tehnologică pentru producerea controlată de energie prin fuziune. Vedeți uh, instalația pe slide. Este vorba despre, un, uh, despre o instalație foarte complexă. Uh, doamna președinte întrerupe Uh, mă tem că prezentarea poate fi cu greu văzută din pricina luminii din sală. Toate acestea sunt... Uh, această întâlnire are rolul de a genera întrebări. Știm cu toții ce înseamnă ITER, spune domnul Turmes, prin urmare ar trebui să trecem la, la partea importantă. Doamna președinte, Cred că ar trebui să-i oferim uh, posibilitatea oaspetului, no- uh, oaspetului nostru să-și țină prezentarea și mai apoi vom adresa și întrebări. Nu, nu voi, uh, nu voi depăși prea mult timpul alocat. Această imagine vă arată cât de complexă este instalația. Cine participă la ITER? Colegul meu și antevorbitorul meu a spus deja că este vorba despre o colaborare internațională, uh, iar actorii uh, implicați sunt cei prezentați pe slide. Cum va fi construită toată această instalație? Uh, această problemă este foarte importantă dacă e să înțelegem și uh, problema costurilor. Diferitele elemente au fost împărțite în 85 de pachete și în aceste pachete au fost uh, trimise mai apoi, au fost împărțite între, cele șapte, uh, între cei șapte actori implicați. Așadar, avem aici de a face cu o contribuție în natură prin oferirea elementelor constitutive ale instalației. Nu vorbim despre contribuții bănești. V-am arătat imaginea acestei instalații. Vedeți aici o serie de tehnologii pe care uh, Uniunea Europeană trebuie să le ofere. vorba despre diferite tipuri de uh, magneți, o serie de uh, cuve în care are loc fuziunea, avem um, misiunea de a, de a construi pereții reactorului și o serie de alte elemente constitutive. A, vedeți aici uh, cum va arăta uh, centrala peste 10 ani de zile. Deocamdată avem doar platformă, însă munca în sine, construcția încă nu a început. Va începe luna viitoare, când va, se va proceda la construcția primei clădiri și, de asemenea, la construcția pivniței celei mai mari clădiri pe care o vedeți uh, pe desen. Să trecem acum la costuri. Cred că este important să spunem că construcția ITER este un proiect, în mod evident. Este un proiect major în care ne-am implicat. Și dați-mi voie să vă atrag atenția asupra celor patru elemente ele, uh, constitutive ale unui proiect, și anume domeniul de aplicare, calendarul, costul și riscul. Toate aceste elemente sunt uh, puternic uh, interrelaționate. Dacă dorim să, să ne grăbim, bineînțeles, costurile cresc, spre exemplu. De asemenea, pe acest uh, slide vă arăt care sunt responsabilitățile diferitelor organizații. Organizația ITER din Cadaraș uh, se ocupă de, uh, de domeniul uh, și, de asemenea, de designul în sine. Noi stabilim care sunt elementele incluse. Calendarul pentru construcție este, de asemenea, una dintre atribuțiunile organizației ITER. Însă costul și riscul, pe de altă parte, Uh, sunt în, uh, intră în atribuțiile Fusion for Energy și uh, în atribuțiile altor organizații parte integrantă a acordului ITER. Mă refer în special la organizațiile care oferă contribuții atât bănești pentru echipa internațională, cât și contribuții în, în natură. Nu cred că cifrele de pe acest slide sunt vizibile însă în orice caz ele reflectă cifrele incluse în comunicarea uh, transmisă de Comisia Europeană Parlamentului. Vedem aici evoluția costurilor de la estimările făcute în 2001 și până la momentul prezent. Vedem aici și modul în care uh, contribuțiile sunt împărțite în uh, contribuții financiare, contribuții în natură, etc. Putem reveni asupra detaliilor care stau la baza acestor costuri mai târziu, dacă vă doriți lucrul acesta. Și am aici un slide în care vă arăt câteva dintre motivele care au dus la creșterea costurilor. Antevorbitorul meu le-a menționat deja în parte. Este bine să înțelegem de ce costurile au crescut, dacă e să controlăm de acum înainte costurile. În 2001 estimările nu au fost uh, complete. Lucru pe care, uh, de care am ținut uh, seama mai apoi. În al doilea rând, uh, previziunile din 2001 erau generice. Uh, nu fusese adaptate sediului pe care l-am ales între timp și anume Cadaraș. Între timp am, uh, am uh, adaptat aceste uh, aceste date. De asemenea, între timp, uh, costurile au crescut datorită faptului că clădirile trebuie să fie adaptate posibilelor uh, uh, cu tremure. De asemenea, în al treilea rând, au existat riscuri foarte mari, sau inclus o serie de măsuri pentru reducerea riscurilor. Bineînțeles, aceste măsuri au generat noi costuri. Al patrulea motiv a fost inflația Uh, care a afectat prețul materialelor folosite. Prețul unor metale a fost uh, unul mult mai mare decât cel înregistrat în estimările inițiale. În al cincilea rând, după cum uh, dovedesc multe dintre punctele pe care le-am menționat deja, designul în sine nu era terminat în anul 2001, prin urmare a trebuit să investim în noi fonduri în încheierea uh, designului. În al șase, șaselea rând, multe dintre organizațiile care sunt implicate în acest proiect sunt noi în special organizația ITER din Cadaraș, uh, Fusion for Energy din um, Barcelona și, de asemenea, o serie de alte organizații din alte state. A trecut, au, au fost necesari trei ani pentru crearea acestor organizații, pentru uh, găsirea personalului necesar și pentru punerea în funcțiune a acestor organizații. Prin urmare, datorită acestor, uh, acestei situații, calendarul inițial a fost prelungit cu uh, trei ani. De asemenea, numărul părților implicate a crescut din 2001 uh, până încoace. Și de asemenea, costurile cresc pentru că avem de-a face cu o serie de interacțiuni complexe între un număr mult mai mare de actori. În ceea ce privește estimările de costuri și uh, soliditatea estimărilor. Estimările costurilor au fost uh, evaluată în repetate, repetate rânduri atât de organizația ITER cât și de Fusion for Energy. Un lucru important este acela că deocamdată costurile s-au stabilizat. Creșterile majore care au apărut în 2008 uh, și 2009 au, uh, au fost uh, evaluate și înlăturate și de atunci încoace nu am mai, nu am mai fost cu, confruntați cu alte motive care să ducă la creșterea costurilor. În momentul uh, de față, în ceea ce privește contractările unor servicii industriale, avem costuri cât se poate de echilibrate. De asemenea, proiectul a evoluat de asemenea. Acum uh, faza de design s-a încheiat aproape, mai trebuie să fie puține lucruri, putem uh, procede direct la construcție, prin urmare riscurile sunt mai scăzute. De asemenea, contingentele au fost calculate pentru acoperirea riscurilor, uh, riscuri care ar putea apărea în uh, cursul construcției părților componente și în cadrul procesului de asamblare însă uh, în momentul de față vedem că nu există niciun fel de riscuri evenimentiale ale urmare cu care ne-am putea confrunta. Acum uh, trec la ultimul slide uh, în care prezint câteva dintre acțiunile care deja au fost demarate între o oarecare măsură. Acestea, sunt, aceste acțiuni sunt, au fost implementate tocmai pentru a opri o creștere viitoare a costurilor. Datorită acestui melanj de responsabilități împărțite între agențiile domestice și uh, organizația ITER, vom colabora mai strâns cu organizația ITER pentru a, a uh, împiedica orice fel de schimbări în ceea ce privește domeniul de aplicare sau cheltuieli. De asemenea, sau calendar. De asemenea, vom încerca să facem economii, vom uh, vom evalua fiecare solicitare de creștere a costurilor. Vom evalua fiecare uh, solicitare de fonduri suplimentare. În al treilea rând, Însă, dacă doriți, uh, mă voi opri aici și voi trece la, vom trece la răspunsuri. În orice caz, uh, slide-ul rămâne pe ecran. Doamna președinte, îmi cer scuze că vă întrerup, însă vor mai uh, urma și câteva întrebări la care sper să răspundeți. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, ascultat, am înțeles uh, discursul făcut, deci se spune că se cere sfatul deputaților, însă pentru a avea sprijinul nostru e nevoie și de încredere. Și mărturisesc, atunci când văd că în 2000 1. se face o evaluare de către experți. să spune că va fi nevoie de 2,7 miliarde. În 2009 suma e de 2,5 ori mai mare, 7,2 miliarde. Înțelegeți, dacă ar fi fost uh, o creștere de doar 30%, poate că ar fi existat o justificare. Um, inflația, cu tremurul, um, la cadaraj, creșterile salariale pentru personal. Nu înțeleg. Deci fie ați subestimat costurile la început, așa cum s-a făcut și cu EPR-ul vândut în Finlanda. A fost vândut pentru 3 miliarde de euro. A, așa ni s-a spus că va costa 3 miliarde, acum 6 miliarde. Deci așa s-a întâmplat și cu ITER-ul. La început uh, ne-ați prezentat niște cifre pentru a putea crea un consens, pentru a fi acceptat, însă acum se pare că sumele necesare sunt mult mai ridicate. O a doua problemă și văd că nu am cum să am încredere în cifre. Când văd cheltuielile, costurile de funcționare și dezafectare, aici văd că nu a existat o supraestimare deci, ce se întâmplă? Cheltuielile de funcționare și de dezafectare sunt întotdeauna la același nivel, 5 miliarde de euro, așa cum s-a spus în 2001. Știu ce veți spune, da, supracosturile de funcționare sunt de 2 miliarde. Deci eu aș dori ca cei de la Curtea de Conturi să evalueze costurile ITER. Dacă nu vom face așa ceva, toate statele membre vor fi penalizate de această balenă albă care ar trebui să ne ajucă, să ne ofere electricitate, însă după 2050, când omenirea nici măcar nu va mai exista. Vă mulțumesc. Domnul Mețaros are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte face plăcere să salut uh, pe domnul director general și pe domnul director al agenției în mijlocul nostru. Deloc nu împărtășesc uh, poziția antevorbitoare mele. Stimați uh, colegi, cred că vorbim despre aici despre cercetare și cercetarea are premisele ei proprii și are mecanismele sale proprii. Dacă ne gândim câți bani am cheltuit acum 10 ani pe programul cadru și câți bani cheltuim azi, trebuie să uh, recunoaștem că situația este și evaluările uh, sunt reale pentru că situația se schimbă. În criza uh, din ce în ce mai profundă a energiei, cred că este nevoie de o strategie care să fie în măsură să garanteze pentru Uniunea Europeană pe termen lung aprovizionarea cu energie între aceste demersuri se numără și această prezentare a ITER, care încearcă prin realizarea unei centrale de fuziune să demonstreze uh, posibilitatea utilizării pașnice acestor tehnologii pentru producerea de energie. Este vorba de o uh, uh, energie, producere de energie fără emisii de dioxid de carbon sigură și pașnică. Pe lângă India, Corea, Japonia, China și alte state, Eh, eh, și Uniunea Europeană trebuie să-și asume eh, aceste roluri și responsabilități. Este și, până la urmă, și o chestiune de interes politic, pentru că, din câte știm, acest proiect este singurul proiect global de cercetare pe care îl coordonează Uniunea Europeană. În această dacă noi cedăm de pe poziția de lider, imediat vom fi înlocuiți de altcineva. Sigur că uh, analizele inițiale au fost depășite de realități și avem nevoie de uh, bani mai mulți. Dar trebuie să ne gândim și care sunt posibilitățile pe care ni le oferă acest, uh, acest uh, proiect. Nici uh, BEI, nici uh, restructurarea, nici intervenția BEI, nici restructurarea uh, uh, bugetului nu mi se par soluții viabile. Uh, din potrivă, s-ar putea ca Uh, strategia UE 2020 să influențeze negativ uh, aceste uh, fonduri. Tocmai de aceea solicit și mă exprim în favoarea unei finanțări suplimentare pentru acest pro, proiect. Împreună, Uniunea Europeană și Elveția ar trebui să contribuie la un, cu 1,4 miliarde la acest proiect și eu cred că putem să ne asumăm această cotă pare, parte aș vrea să mai eh, eh, repet încă o dată că proiectul ITER eh, reprezintă de asemenea o interfață extrem de importantă Uh, care, se poate, care poate lega rezultatele cercetării de cele din uh, cercetarea atomonucleară. nucleară. Rezultatele de până acum sunt extrem de promițătoare și de aceea susțin proiectul și până acum. Vreau să întreb uh, pe domnul director care este calendarul pentru anul viitor și când veți avea rezultate cel puțin parțiale din activitatea dumneavoastră. Mulțumesc! Allora, cogliendo il suggerimento del collega Turms, divideremo in due blocchi. Acum suggerito il domnul Turms, vom avea două seturi de întrebări. Deci pentru cel de-al doilea set de întrebări uh, avem și câteva minute în plus uh, acordate de către interpreți. Ci seara spațiu pe totul. Ja, vielen Dank. Um, ich muss sagen, nur eine Vor Trebuie să spun, uh, doamnă președinte, observație preliminară e că sunt extrem de uimită să aflu că în 2001 s-ar fi adoptat aici o, o, o finanțare pentru un proiect, uh, un design al acestui proiectului și aud acum, și aud acum că uh, am finanțat în 2001 un proiect, realizarea unui proiect, unei activități de proiectare care până acum nu s-a fi uh, încheiat. Eu cred că e scandalos acest lucru și mă întreb uh, cât, de, câte, de cât timp de pregătire au nevoie proiecte de genul ITER pentru a deveni uh, operaționale. Deci eu cred că aici va trebui să vă explicați, domnule director. Ce mă interesează acum este însă altceva. Aș vrea să știu de ce Consiliul săptămâna trecută nu a putut să cadă de acord în legătură cu continuarea finanțării. Care sunt diferitele scenarii eh, de costuri eh, proiectate de, de, de comisie? Care sunt, care sunt cazurile eh, de, punctele de referință ale scenariilor acestora? Și vreau să știu dacă există un scenariu care include o, o eventuală amânare, re, Uh, evaluarea calendarului? Sau dacă, vreau să știu dacă există și un, o, o posibilitate, avut în vedere, mm, de a, de a reduce volumul acestui proiect. Pentru că știm că sunt multe elemente controversate uh, în acest uh, proiect. am auzit și voci care spuneau că acest, proiect, acest proiect ar poate ar uh, trebui abandonat uh, cu totul pentru că o astfel de creștere a costurilor atât de uh, fulminantă nu poate fi justificată de nimeni. Vreau să știu și din partea Comisiei dacă există care, care este viitorul chestiunii? Va exista un Consiliu de Competitivitate care să decidă în această privință? Și dacă nu se va ține un Consiliu de Competitivitate pentru acest lucru, atunci vreau să întreb dacă Consiliul ITER va fi amânat sau, sau uh, uh, cum crede Comisia că se va proceda în acest uh, caz. Mulțumesc. Sì. Piccola confusione perché avevo dato la parola al collega Remec. Non so se la traduzione o forse... Se pare că este o mică încurcătură pentru că, îmi cer scuze, inițial dădeam cuvântul domnului Remec. Comentajul, pouze, uh, o task. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi face niciun fel de comentariu, doar uh, pun o întrebare uh, sau, hai să zicem așa, fac o scurtă observație. Personal, sunt de părere că proiectul ITER uh, este unul valoros și merită să uh, fie uh, continuat. Um, uh, atunci când uh, oamenii au descoperit uh, focul, sigur că au făcut un progres uriaș în evoluția lor, chiar și, uh, atunci, chiar și în cazul în care și astăzi depindem foarte mult de riscurile inerente utilizării focului. Sigur, și în cercetare este așa. Și costurile au crescut foarte mult. Costurile au crescut, dar nu numai pe seama noastră. Și ceilalți parteneri Uh, își asume această creștere a costurilor. Vreau să știu însă dacă creșterea costurilor îi afectează la fel de mult pe partenerii noștri ca pe noi. Mulțumesc. Eh, Odino. Se, se... Iată două intervenții. Vreau să știu dacă mai există alte înscrieri la cuvânt. Din păcate, vorbitoarea nu folosește microfonul, nu se aude. Mm, eh, brezina. Hm? Eu deci domnul Turmes și doamna Brezina și apoi uh, domnul Odi. Dar mai întâi un scurt uh, răspuns. Vi Vă rog să fiți uh, succinți, însă să dați dovadă de multă claritate. Chi comincia? Prego. Mr. Brisco. Risposte breve. Domnule Brisco, răspuns scur, scur, scurte și la obiect pentru niște întrebări care au fost foarte la obiect. În ceea ce privește întrebarea legată de designul mașinilor. În 2001 aveam un design foarte bun. Însă când am spus că nu era complet, nu a spus că era gata doar pe jumătate. Existau însă niște lacune, iar toate sistemele din care este alcătuit acest sistem fuseseră deja construite. Însă, din păcate, nu existau toate detaliile legate de modul în care diferitele elemente interacționau. De asemenea, am spus că locația nu fusese aleasă, iar designul respectiv nu fusese adaptat pentru o anumită locație. Deci trebuiau făcute eforturi în acest sens. În al treilea rând, în 2001 designul era corect, era bun, însă anumite aspecte prezentau un anumit risc legat de performanța echipamentului. Între timp, acele aspecte au fost revizuite și s-a luat hotărârea de a include uh, noi caracteristici uh, în acest echipament pentru a elimina riscurile. Deci credem acum că designul e complet, că a fost îmbunătățit, însă există anumite implicații uh, financiare pentru toate aceste acțiuni. E tot ce pot să vă spun. Um, Yes, I can tackle the, the issues certainly of this. Quintas. În ceea ce privește eventualul scenariu, care se desprinde clar din comunicarea Comisiei, noi vrem un angajament pentru finanțare până la sfârșitul construcției și până momentul în care echipamentul va fi operațional. Avem nevoie de aceste fonduri pentru a nu trece printr-o nouă criză ca în prezent. Evaluarea de cost cea mai probabilă e în jurul sumei de 7,2 miliarde. Va trebui să ne asigurăm că vom avea aceste fonduri cel puțin până în 2020 pentru construcție. În ceea ce privește costul operațional, nu vedem niciun motiv pentru a crește costurile. Pentru construcție e nevoie de foarte multe noi materiale, însă nu credem că pentru întreținerea echipamentului și pentru dezafectare și toate costurile de personal ar trebui să crească. Deci bugetul ar trebui să rămână așa cum este. Nu s-a făcut o reevaluare bugetară, deoarece credem că acesta va fi modul în care lucrurile vor evolua. Avem un angajament pe termen lung până în 2020 și după ce Consiliul își va da avizul, Comisia va prezenta o propunere pentru următorii ani. Și aici apare o diferență între bugetul nostru și nevoile de finanțare. În ceea ce privește calendarul, întrebarea pusă de domnul Mețaroș, în momentul de față suntem în faza de construcție pe care am început-o deja, avem clădirile și lansăm acum licitațiile. Acestea vor fi lansate în următoarele luni. Vor fi 12 licitații. Vom începe asamblarea pieselor din mașină uh, în 2015 și ne așteptăm ca această construcție să fie încheiată, deci prima fază de plasmă, în 2019, în începutul anului 2020. prima reacție de oteriutrițiu în 2026 2027 uh, este calendarul pe care îl prevedem acum. Vă mulțumesc. Trei intervenții scurte. Dacă interpreții ne vor îngădui, bine, dacă nu vom continua fără ei. Domnul Odi. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais euh, dire tout d'abord combien je regrette que le Parlement européen n'ait pas été associé euh, à l'ensemble du déroulement. Regret faptul că Parlamentul European nu a fost uh, asociat uh, de la bun început în acest dosar care a cunoscut multe dificultăți. Domnule Quintana, a spus că statele membre au fost responsabile. Eu unul vă spun clar că e vina Comisiei. De ce? Deoarece în noiembrie 2009 comisia vă, Consiliul vă adresează o întrebare, dumneavoastră nu răspundeți. În comunicare din 2010, din mai, uh, Textul e foarte succint. Îi mulțumesc domnului Brisco pentru explicațiile pe care ni le-a dat astăzi, cu care nu eram la curent. Și vedeți ce se întâmplă astăzi aici. Costrângerile bugetare practic se impun în fața considerentelor de natură științifică, energetică și vedem ce se întâmplă. E regretabil. Uh, dăm impresia că Uniunea Europeană nu e în stare să pună pe picioare un proiect major și Comisia e de vină, nu statele membre. Ceea ce vește criza euro, noi parlamentarii am pus la îndoială comportamentul statelor membre care nu au respectat pactul de stabilitate, însă de data asta situația e cu totul altfel, iar uh, Comisia ar trebui să se autosesizeze. În documentul dumneavoastră prezentat de comisie nu e niciun aliniat în legătură cu dimensiunea mondială a acestui proiect. Nu e doar un proiect european, ci unul internațional. Așa avea de spus de asemenea că nu sunt uh, consultați asociații noștri financiari, să știm care este poziția americanilor. Eu am fost la Shanghai, la Shanghai săptămâna trecută, la expoziția universală. Uh, Aș vrea să știu dacă acolo se transmite vreun mesaj în legătură cu ITER, acest proiect internațional. De ce nu îi consultăm și pe ei? Cine se crede Uniunea Europeană? Crezând că poate gestiona toate problemele internaționale. Deci eu aș vrea ca cei de la Comisia Europeană să se autosesizeze și voi propune să avem o inițiativă parlamentară. Nu știm exact ce vom hotărâ. De deci, la un moment dat vom uh, lua o inițiativă parlamentară, însă va trebui neapărat să ieșim cu capul sus din acest proiect remarcabil, deoarece în 2050 încă va exista omenirea, stimată doamnă. Poate că dumneavoastră și cu mine nu vom mai uh, fi, pe pământ, însă fiul meu, care are acum doar șapte luni, cu siguranță va trăi și trebuie să lucrăm pentru generațiile viitoare. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Turmes, după care domnul Brezina. Very precise... Am patru întrebări precise și aștept niște răspunsuri la fel de precise. În primul rând, care este contribuția Franței care a promis că va plăti 20% din costurile de construcție. Acestea sunt ca cele estimate în martie 2010, deci aș vrea să știu dacă Franța va plăti 20% din acel cost, din costul din mai 2010. O a doua întrebare. Ne puteți uh, face o defalcare în funcție de fiecare stat membru, să vedem cine va plăti și anume ce. Uh, din uh, costul suplimentar. E foarte bine să discuți, însă statul meu, Luxemburgul, Franța, Marea Britanie, noi nu știm, conform calculele dumneavoastră, deci nu știm ce va trebui, cât va trebui să plătească fiecare stat. În al treilea rând, dimensiunea internațională. În bugetul pentru 2011, administrația americană alocă 18 milioane de dolari, 80 de milioane de dolari pentru ITER. Nu e o sumă triplă față de ce ar trebui să plătească ei. Deci există o nepotrivire aici. Cel puțin conform informațiilor oficiale pe care le avem la dispoziție. Uh, deci alocarea bugetară făcută de către americani și cea care ar trebui să existe. Deci există o mare nepotrivire. A treia întrebare. Cum îndrăzniți, stimate domn, să vă luați un angajament până în 2020, deci întregul cost de construcție. Când noi, parlamentarii, Parlamentul European, încă nu am stabilit perspectivele financiare de după 2013. Deci ceea ce faceți dumneavoastră astăzi aici, încercați practic să uh, vă eschivați de la codecizie și să spuneți că veți avea câteva miliarde de euro la următoarele, în cadrul următoarelor perspective financiare. Domnul Brezina, și vă rog să fiți uh, succint. Uh, pentru proiect, pro... Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Eu vreau să su- susțin acest proiect pentru că toate speranțele legate de, de fuziune trebuie să fie testate. Acest uh, proiect deschide noi căi. Le atrag atenția oaspeților noștri că sunt atacați în special de, de către delegații ecologiști e clar că apare o problemă aici. Dacă fuziunea nu funcționează, atunci e clar că multe dintre, dintre promisiunile lor nu uh, sunt reale. În momentul de față sunteți în uh, mijlocul proiectului, când vine vorba de dimensiunea sa, de costurile sale, e vorba despre cercetare și e clar că nu puteți oferi răspunsuri cât se poate de concrete la toate întrebările. Însă, permiteți-mi cu toate acestea să vă adresez o întrebare. Colaborați cu proiectul ruso-italian. Uh, va fi numit Ignite, din câte știu eu. Întrebarea este următoarea care este părerea dumneavoastră cu privire la obținerea fuziunii prin intermediul unei, uh, unui laser. Domnul uh, Rubic nu a primit uh, încă răspunsul la întrebarea pe care o adresase. Vreau de asemenea, spune doamna președinte, de asemenea vreau să-i mulțumesc, să le mulțumesc interpreților care sunt de acord să mai rămână câteva uh, minute alături de noi. Domnul Remec, întrebarea mea este care, este care sunt costurile care vor fi suportate de cel, celelalte uh, părții implicate vor fi implicați în aceeași măsură în care uh, ni se cere să implicăm Uniunea Europeană? Dați-mi voie să mă refer la aspectul uh, acestei colaborări internaționale care a fost pus în discuție de, de mulți dintre dumneavoastră. Mai întâi de toate trebuie să înțelegem clar următorul fapt. Acordul prevede ca fiecare partener să contribuie în natură la realizarea proiectului. Asta înseamnă că fiecare partener trebuie să ofere proiectului o serie de componente, indiferent de prețul pe care aceste componente îl au. Așadar, contribuția Uniunii Europene o privește doar pe ea. Uh, fiecare partener trebuie să vină cu o altă componentă. La începutul anului 2001 s-a făcut o împărțire echitabilă a costurilor uh, tuturor acestor uh, uh, echipamente. Uniunea Europeană contribuie cu 45,6% din costul total al echipamentelor, fiecare dintre ceilalți parteneri contribuie cu circa 90 la, 9% fiecare. Bineînțeles, am avut estimările inițiale, acum avem uh, realitatea, costurile au crescut, însă costurile au crescut pentru toți actorii implicați, Uh, însă cu toate acestea, fiecare problemă legată de creșterea uh, costurilor îl privește pe fiecare partener în parte. Uniunea Europeană trebuie să își aducă contribuția ei, Uh, ceilalți parteneri trebuie să-și aducă contribuția lor. În cazul uh, clădirilor, inițial se estima că clădirile vor costa circa 500 de milioane de euro. Acum am ajuns la costuri de 1,3-1,4 miliarde de euro. Experții noștri au uh, făcut noile estimări, experții din partea statelor naționale, bineînțeles, și aceasta este un cost, acesta este un cost pe care trebuie să-l acopere Uniunea Europeană. Bineînțeles, cu toții, toți ceilalți parteneri și-au inclus o componentă fluctuantă când vine vorba de costurile uh, care uh, le revin lor. Noi însă trebuie să ne concentrăm asupra contribuției noastre, a Uniunii Europene. Contribuția noastră vine cândva la începutul uh, uh proiectului. Noi investim în clădiri, pentru că clădirile sunt esențiale, trebuie să apară primele. Noi răspundem exclusiv, pe, uh, sau uh, uh, parte, Uniunea Europeană este singurul, care va acopa, singurul dintre parteneri care va acoperi aceste cheltuieli. Toți partenerii așteaptă cu nerăbdare ca noi să, ca, ca cu toții să ajungem la un acord cu privire la la liniile de, directoare de, de bază, însă mai întâi de toate avem nevoie de o finanțare, de garantarea unei finanțări. Cum să ajungem la un acord între toți actorii implicați fără să avem finanțarea pentru, pentru povara ce ne revine nouă? Se vorbea despre uh, contribuția Uniunii uh, Statelor Unite ale Americii. Domnul Turm spunea în discuția această temă. Permiteți-mi mai întâi de toate să vorbesc însă despre dimensiunea internațională și va, mai apoi voi uh, trece la The, the US um, contribution for, they have budgeted for their contribution 2.2 billion dollars for the whole uh, construction